Bună ziua tuturor! Îmi pare foarte bine să vă întâlnesc pe toți în această ședință care va dura două zile, dragi colegi, precum și invitații noștri, oaspeții noștri de astăzi. Mai întâi aș dori să vă explic cum anume se vor desfășura lucrările noastre astăzi, care este ordinea de zi și modul în care se va derula ședința de astăzi, din punct de vedere al timpului. Vom avea o oră, de la 3 și jumătate la 4 și jumătate pentru situația din Turcia, după care încă o oră referitoare o audiere privind situația de închisoare din Siria și Liban. Iar de la 5 și jumătate până la 6 și jumătate vom discuta despre Kazakhstan. Aș avea două, mai multe comunicări în marginea acestor audieri referitoare la Siria și Liban. Vă aduceți aminte că ne-am dorit să avem o audiere comună în ceea ce privește situația prizonierilor din Siria, Liban, Israel și Palestina. Am încercat, am încercat să facem acest lucru, însă ceea ce s-a întâmplat este că nu am reușit să avem invitați din partea Israelului și din partea pa uh, pa Palestinei. Și deci, cu acordul dumneavoastră, a trebuit să modificăm uh, ordinea de zi și va trebui să înscriem acest subiect într-un alt context, în așa fel încât să reușim să-l înscriem concret pe ordine de zi. Apoi, în ceea ce privește Kazakhstanul, trebuie să vă spun că la început am primit o solicitare din partea ambasadei din Kazakhstan care ne, prin care ni se cerea să amânăm această audiere. Uh, pentru că președintele Kazakhstanului Uh, astăzi și mâine vizitează instituțiile europene și deci va fi prezent în Parlament mâine. În principiu, mâine ar fi trebuit să avem această audiere referitoare la dreptul omului în Kazahstan. Trebuie să vă asigur de faptul că e o simplă coincidență faptul că avem aceste două evenimente. Noi nu știam că președintele din Kazahstan va fi prezent în aceste două zile în uh, instituțiile europene și, având în vedere că aveam o ordine de zi foarte încărcată și astăzi și mâine, a trebuit să iau o decizie și anume să continuăm uh, cu ordinea de zi așa cum am prevăzut-o inițial sau eventual să trimit un mesaj reprezentanților Kazakhstanului în așa fel încât să-i avertizez despre faptul că ne dorim o audiere pe marginea acestui subiect și faptul că ne dorim standarde ridicate în ceea ce privește drepturile omului în Kazakhstan va avea loc o întâlnire cu domnul președinte Buzek mâine. Și întrebarea era dacă am fi putut avea audierea astăzi în loc să o avem mâine. Deci eu am fost de acord cu acest lucru și mi s-a părut o soluție foarte bună și uh, sunt încântată de faptul că reprezentanții ambasadei au putut fi prezenți astăzi și au dat dovadă de spirit de cooperare pentru audierea aceasta. Apoi, în ceea ce privește agenda, ordinea de zi de mâine, după întrebările adresate Comisiei, vom examina raportul anual 2009 privind drepturile omului în lume și politica Uniunii Europene în această privință. E vorba de raportul Andrichiene. Și apoi, de la 10 la jumătate, 10 jumătate până la 11 jumătate vom discuta despre Turkmenistan, după care va avea loc biroul extins. Deci aceasta este ordinea de zi pe care, modificată pe care vă propun și vă propun să o adoptăm. Nu sunt obiecții, se pare că poate fi adoptată cu aceste modificări. Apoi, comunicarea ale președintelui. Mai întâi, premiul Saharov. Domnul Guillermo Farinias a fost ales anul acesta pentru a i se decerna premiul Saharov. Și acest lucru a fost hotărât la conferința președințelor joia trecută. Ceremonia va avea loc pe 15 decembrie. Iar Direcția Generală pentru Comunicare pregătește acest eveniment tocmai pentru a amplifica efectul pe care decenarea acestui premiu îl va avea și am uh, dorința ca domnul Orlov, cel care a câștigat premiul Saharov uh, anul trecut, să poată fi prezent uh, pentru acordarea acestui premiu anul acesta. Dar, după cum știți, este pus în acuzație în țara lui, în Rusia, și poate că nu va avea posibilitatea să părăsească Rusia pentru a veni. Cel puțin acestea sunt veștile pe care le avem de săptămâna trecută. Aș dori să vă amintesc faptul că uh, Uh, foarte multe premii de acest uh, gen au fost acordate uh, unor organizații din Cuba, dacă vă amintiți, uh, organizația uh, Femei în Alb și vom vedea dacă domnul Farinias va avea posibilitatea să vină uh, pentru a primi uh, acest premiu sau dacă va trimite pe cineva care să ia cuvântul în numele său. Uh, Uh, domnul președinte al Parlamentului dorește să invite această asociație Femei în Alb, care au primit deja premiul Saharov, să vină și de această dată să fie prezente pentru decernarea acestui premiu. Imediat ce vom avea informații mai precise pe această temă, acestea vor fi uh, comunicate membrilor subcomisiei noastre. Ultimele vești sunt următoarele, că domnul Farinias este uh, bolnav și că suferă de pe urma uh, grevei foame și că, în principiu, din punct de vedere medical, încă nu i s-a acordat posibilitatea să călătorească. Apoi, președintele trebuie să găsească o soluție pentru a evita orice fel de uh, discuții în sânul conferinței președințelor în momentul în care trebuie acordate astfel de premii. Am discutat cu mai mulți colegi din partea mai multor grupuri politice uh, și aș sugera să ajungem la situația următoare, ca decizia finală pentru premiul Saharov să fie luată prin vot secret și, dacă e necesar, să fie mai multe runde de vot pentru a ajunge la decizia finală. Pentru că eu sunt de părere că toată lumea trebuie să fie implicată mai îndeaproape în acest proces de luare a, a deciziei și Sper să avem ocazia să discutăm acest subiect între noi. Însă cam aceasta ar fi deocamdată sugestia mea să facem în așa fel încât să avem o, o decizie care să fie, luată, să fie luată în funcție de o procedură mai democratică. Apoi, știți că mai multe rezoluții importante au fost adoptate săptămâna trecută în plen, uh, iar membrii subcomisiei noastre au avut un rol important de jucat. Ucraina, Cambodgia, Rusia, Ucraina și Moldova. Acum, în ceea ce privește instrumentul european pentru democrație și pentru drepturile omului. Discuțiile au avansat și acum, săptămâna trecută, știți că uh, Parlamentul și-a acordat consimțământul, ceea ce înseamnă că Parlamentul nu este de acord cu poziția Consiliului Consiliul nu dorește să accepte acte delegate în ceea ce privește chestiunile financiare, e o chestiune de principiu, însă noi în Parlament suntem foarte uniți și vom insista întotdeauna asupra actelor delegate. Pentru că toate deciziile ce vor fi luate trebuie să îndeplinească toate criteriile fixate în articolul 290 al tratatului în ceea ce privește modul de funcționare al Uniunii Europene. Și asta tocmai pentru a uh, consfinți prerogativele Parlamentului pe această temă. Și doamna Lockbiller este cea care s-a ocupat de acest subiect în numele doamnei Gal, referitoare la raportul privind instrumentul european pentru democrație și drepturile omului. Și sperăm că negocierile cu Consiliul în săptămânile ce vor urma vor fi negocieri încununate de succes. Există un grup de lucru care se ocupă de aceste uh, negocieri. Și vom vedea cum anume se va reuși promovarea poziției Parlamentului, care, după părerea mea, este una foarte întemeiată. Acum, în ceea ce privește Serviciul European pentru Acțiune Externă, săptămâna trecută, Parlamentul a adoptat legislația pe această temă și acum așteptăm să vedem care vor fi pașii următori, etapele următoare. Aș dori să vă spun faptul că am primit asigurări din partea doamnei Ashton asupra faptului că nicio decizie referitoare la SAE nu a fost deja luată în mod concret. Deci încă mai avem posibilitatea să-i amintim anumite priorități ale noastre, în așa fel încât dimensiunea aceasta a drepturilor omului să fie pe deplin cuprinsă, integrată în modul de funcționare al Serviciului European pentru Acțiune Externă. Aici e vorba de o răspundere, aș spune eu, strategică. Poate că ați remarcat faptul că pentru că Comisia pentru Afaceri Externe la ora 3, miercuri, va avea o ședință în care se vor discuta un număr important de politici. Și aceasta reprezintă o ocazie de a discuta despre deciziile, aș spune eu, structurale și cu siguranță că va exista apoi o scrisoare, un document care va uh, prelua toate aceste idei și le va transmite mai departe. Vreau să vă spun că în numele subcomisiei noastre am fost invitată să particip la, un, um, la o întâlnire informală pe această temă, tocmai pentru a revizui această strategie a Uniunii Europene legată de drepturile omului. Deci, cu siguranță că vom putea mâine, la biroul extins, să discutăm acest subiect, pentru că este o ocazie nemaipomenită pentru noi să înaintăm ideile noastre, să le uh, integrăm în dezbatere și să avem un schimb de opinii extins cu uh, ceilalți membri. Acum, dragi colegi, ați fost și dumneavoastră probabil surprinși, poate chiar șocați ca și mine în ceea ce privește în ceea ce privește publicarea uh, Wikileaks. Which is obligatory under the UN Convention against torture. Știți ce s-a publicat pe Wikileaks și uh, care sunt responsabilitățile americanilor și britanicilor, dar există regulamente care uh, dictează ce ar trebui sau cum ar trebui să se uh, comporte forțele armate. Va trebui să monitorizăm această chestiune cât mai îndeaproape. Va exista o întâlnire viitoare la San Francisco cu privire la legiuitorii transatlantici și mai mulți dintre membrii subcomisiei noastre vor lua parte la ea, sper. Iar această ocazie va reprezenta un uh, moment foarte bun pentru a discuta cu uh, congresmenii americani despre problemele drepturilor omului. Așa cum am făcut-o și în luna mai, când subcomisia noastră a vizitat delegația de la Washington. Și acum încă câteva remarci. Domnul Van Binh Minch, ministru adjunct de externe al Vietnamului, a dorit să organizăm o conferință video cu mine, cu Subcomisia pentru Drepturile Omului și cu domnul Robert Goebbels, vicepreședinte al delegației ASEAN. Domnilor, era în vizită la Bruxelles, noi eram la Strasburg și am reușit să facem o teleconferință de o oră foarte utilă. Desigur, motivul pentru care domnia sa a dorit să schimbe uh, opinii cu noi a fost uh, viitorul acord de parteneriat și cooperare dintre Vietnam și UE. Semnarea acestui document uh, nu a avut loc încă, dar cel puțin am putut să discutăm despre o posibilitate viitoare și am menționat și problema drepturilor omului i-am spus uh, ministrului adjunct că noi am adoptat o rezoluție cu privire la situația din Vietnam pe data de 26 noiembrie 2009. Acolo ne exprimam uh, preocuparea legată de drepturile minorităților religioase. De asemenea, am mai menționat problema uh, faptului că se acordă sentințe foarte lungi, de aproape până la 11 ani, pentru activiști, uh, pentru cei care manifestează pentru drepturile omului, pentru blogger inclusiv și uh, pentru, inclusiv pentru adepții mănăstirei budiste Batna. Am avut deci un schimb de vedere foarte util și cred că ministrul adjunct înțelege acum că Parlamentul European are competență de plină uh, și poate să spună da sau nu acordurile internaționale încheiate. Deci vă dați seama, stimați colegi, ce înseamnă acest lucru pentru, uh, comisia, pentru subcomisia noastră. Cred deci că ministrul adjunct a înțeles că noi așteptăm să primim mai multe semnale pozitive în materie de drepturile omului de la autoritățile vietnameze. Acum, în ce privește Premiul Nobel pentru Pace, stimați colegi, mă bucur să vă pot spune că delegația UE de la Beijing a fost cât pe ce să transmită felicitările președintelui Barroso soției uh, domnului Liu Xiaobo, doamnei Liu Xia. Însă, un uh, diplomat uh, a încercat să ajungă la casa uh, soției lui, însoțit de diplomați din alte țări. Accesul le-a fost însă interzis de mai mulți gardieni. Liușia este deținută la domiciliu și nu are voie să ia contactul cu exteriorul, nici prin telefon. Soțul său este deținut de 2 ani în închisoare, executând acolo o pedeapsă de 11 ani, deoarece a incitat uh, la acțiuni împotriva puterii de stat. Înaltul reprezentant, Lady Ashton, prin purtătorul de cuvânt, a îndemnat presa să reacționeze la acest incident și a cerut în mod cât se poate de direct eliberarea lui Liușia. De asemenea, cere autorităților chineze să o elibereze pe doamna Lucia, care spuneam că e deținută la domiciliu. Și, în fine, un ultim anunț cu privire la Uganda. Am fost șocată să aflu că în uh, ziarul Rolling Stone, unul dintre principalele ziare din Uganda, există poze, uh, 100 de poze publicate despre homosexuali, iar uh, cititorii lor li se cere să îi găsească și să-i vâneze. Sunt convinsă că putem condamna în termenii cei mai vehemenți uh, această acțiune și să cerem guvernului ugandez să asigure securitatea acestor oameni. De asemenea, am să-i cer uh, lui Lady Ashton, Consiliului UE și statelor membre să analizeze situația din Uganda în legătură cu persecutarea pe motive de orientare sexuală și să inițiem o acțiune internațională pentru a asigura respectarea acestui drept fundamental. Poate vă amintiți că Parlamentul European a adoptat o rezoluție cu privire la un proiect de lege antihomosexuală uh, în Uganda uh, pe data de 17 noiembrie 2009 și, datorită presiunii internaționale, legea respectivă nu a fost adoptată. Va trebui însă să continuăm eforturile și să venim cu o rezoluție dacă situația nu începe să se îmbunătățească. Acestea au fost uh, comunicările președintelui. Vă mulțumesc pentru atenție și acum propun să trecem la punctul numărul 3 de pe agenda de pe ordinea noastră de zi, audierea publică privind drepturile omului în Turcia și raportul Comisiei privind um, progresul înregistrat de pe 9 uh, noiembrie. Audierea aceasta este o audiere obișnuită în subcomisia noastră și uh, vom încerca să procedăm ca de obicei. Vom uh, prezenta situația la nivel global privind drepturile omului ca urmare a eforturilor Turciei de a îndeplini toate cerințele în vederea aderării la UE. Negocierile de aderare se desfășoară timp de 5 ani și credem că este în interesul cel mai puternic al Uniunii Europene, dar și a poporului turc, să monitorizăm cât mai îndeaproape evoluțiile în materie de drepturile omului în Turcia. Vom asculta teme care sunt uh, foarte familiare, libertatea de exprimare, libertatea mass media, libertatea religioasă, drepturile culturale și sociale ale minorităților și proastele tratamente aplicate de poliție. Vă amintesc că s-a luat uh, o decizie importantă în iulie 2010 într-un caz de tortură, prin care s-au dat uh, nouă pedepse foarte grele pentru um, ofițeri care ar fi aplicat, care au aplicat tortura. Iată deci un pas înainte în combaterea impunității în cazurile de tortură și proaste tratamente. Sperăm ca acest caz să aibă o continuare imaginea generală nu este destul de clară, sau cel puțin nu este uh, de tip alb-negru. Există mai multe cazuri, mai multe cauze în instanță împotriva unor jurnaliști în care li se neagă libertatea la opinie. Dogan Aganli este numele unui activist pentru drepturile omului care pe 10 august 2010 a fost arestat la, un, la aeroportul din Istanbul uh, înainte de o călătorie în care se pregătea să meargă să-l viziteze pe tatăl său bolnav. El este deci deținut din uh, data respectivă, din 10 august, pentru uh, o acuzație de jaf din 1989. Ar fi comis un jaf în Istanbul. Dar mie mi se pare foarte clar că această procedură împotriva lui este motivată de faptul că uh, dumnealui vorbește despre masacrul armenian masacrul comis uh, de uh, Imperiul Otoman și care este considerat un genocid. Așadar, sub comisia noastră va monitoriza situația dumnealui și altora în aceeași uh, situație. Acum este plăcerea mea să le vorbesc bun venit invitațiilor de la această audiere. Mai întâi, domnul Andrew Gardner, cercetător pentru Turcia de la Amnesty International. Apoi, doamna Julia Usterzi, care este jurist, este consultant juridic la Fundația Human Rights din Turcia. Doamna ei are de-a face cu foarte multe cauze juridice ce vizează tocmai obiecția pe motive de conștiință. Și apoi, doamna Alejandra Cas Granhe, director pentru Croația, fosta Republică Iugoslava Macedoniei, Turcia, Islanda. Dumnezeu ei vine de la DG Extindere, de la Comisia Europeană. Bun venit tuturor! Și urăm de asemenea bun venit domnului Selim Kunerlalp, ambasador și delegat permanent al Turciei la Uniunea Europeană. Excelență, vă mulțumim foarte mult pentru prezență. Și, desigur, am invitat doi colegi care sunt reprezentanți cheie în relația noastră cu Turcia. Mai întâi e doamna Ellen Flotră, președintă a delegației la Comisia Parlamentară Comună UE-Turcia și doamna Ria Omen-Ruiten, care este raportor al Parlamentului European în privința Turciei. Sper ca și ei să ne onoreze cu prezența. Vom audia o prezentare uh, care va dura până pe la 10 minute. Pe fiecare am să vă las doar câte 10 minute. Dacă depășiți timpul, am să vă atenționez. Uh, îl vom asculta mai întâi pe domnul Andrew Gardner de la Amnesty International. Mulțumesc, mulțumesc foarte mult. Voi face doar câteva remarce generale cu privire la situația drepturilor omului din Turcia. Mă voi referi la mai multe teme și, așa cum a spus dumneavoastră, doamna președinte, în ciuda unor uh, amendamente juridice și a unor uh, îmbunătățiri în practică, am constatat totuși că drepturile omului sunt în continuare grav încălcate în Turcia. Totuși, uh, există o agendă pentru uh, schimbări sociale și sperăm ca ea să aducă îmbunătățiri pe viitor. Dacă ne uităm la amendamentele constituționale recente care au fost adoptate în septembrie, vedem că ele prevăd posibilitatea unei reforme juridice și a unei îmbunătățiri în materie de drepturile omului. Asta, sigur, cu condiția unei voințe politice. Dar uh, putem vedea că au loc reforme. Reforme e drept, nu suficient uh, de îndrăznețe. În ce privește problema torturii și a relelor tratamente, vedem că în continuare primim acuzații credibile de tortură în locuri oficiale de detenție, secții de poliție și uh, închisori. Primim tot felul de rapoarte la Amnesty International și, de asemenea, am constatat că se aplică proaste tratamente și în afara locurilor de detenție oficiale, în timpul transferilor către uh, secțiile de poliție sau către penitenciare sau chiar pe parcursul manifestațiilor. Deci avem uh, nu doar uh, rele tratamente la locul de detenție, ci și în afara acestuia. În ce privește problema impunității în cazurile de tortură și rele tratamente, și aceasta trebuie abordată mult mai serios decât uh, actualmente. Guvernul anunță o politică de toleranță zero pentru tortură, dar nu știm dacă ea va fi eficientă. În ce privește impunitatea, Comisia ONU împotriva torturii va examina raportul privind Turcia luna viitoare. Vor avea atunci o audiere privind Turcia. Deci aș putea spune că au existat evoluții pozitive, ca de exemplu în cazul uh, lui Enger Ceber, care a murit în arestul poliției în 2008. E, pentru prima dată în istoria juridică a Turciei, statul a fost condamnat pentru cauzarea morții prin tortură. Iată, deci, un verdict uh, pozitiv care ne bucură, dar rămâne o excepție, pentru că, în, în general, am constatat că nu se fac uh, anchete, nu se fac investigații după ce apar acuzații uh, prin care reprezentanții statului rezum, recur la tortură sau la rele tratamente. Avem uh, mai multe cazuri individuale pe care le putem da ca exemplu și care arată că cazul lui NGCB este situația generală și nu doar excepția. Mai avem un caz în care un tânăr a fost uh, împușcat în 2009. Poliția a fost cea care a tras în ancheta desfășurată au lipsit foarte multe probe foarte importante. Nu s-a analizat uh, scena crimei într-un mod uh, corect. Procesul continuă, nu s-a ajuns uh, la niciun fel de concluzie, procesul continuă de trei ani și uh, cel care a fost arestat la acea manifestație se confruntă cu o pedeapsă mult mai mare decât uh, ofițerii care au tras atunci. Mai avem încă un caz din regiunea de sud-est a Turciei, în care Resud Ilcen a murit uh, în arestul poliției anul trecut. Pe parcursul uh, anchetei am constatat că autoritățile de stat nu vor fi acuzate, deși există dovezi probe clare privind răni grave la cap și la alte părți ale corpului, dar uh, nimeni nu dorește ancheta. De asemenea, mai avem uh, copii care sunt uh, puși sub acuzare. Avem minori care au participat la demonstrații, la manifestații și sunt acuzați. Au avut loc câteva schimbări juridice ceea ce înseamnă că acești minori nu pot fi acuzați conform legislației antiteroriste, însă foarte mulți au um, venit cu acuzații de tortură și de rele tratamente pe parcursul anchetei, iar aceste acuzații nu sunt luate în serios, nu s-a pornit o anchetă. În plus, mulți dintre acești copii care sunt uh, anchetați au petrecut foarte multe luni în detenție. Însă nici nu se pune problema reabilitărilor odată ce vor ieși din închisoare. Apoi, în legătură cu libertatea de expresie, vedem uh, o tot mai mare îndrăzneală, vedem că oamenii încep să vorbească tot mai mult despre probleme pe cum uh, situația armenilor din Turcia. Deci uh, e o îmbunătățire față de trecut. Vedem uh, tot mai multe cazuri care ajung în instanță, însă împotriva acestor jurnaliști care își exprimă opiniile, mai ales dacă este vorba despre problema minorității curde vedem că tot mai mulți jurnaliști ajung în instanță și se invocă tot mai mult uh, legislația de combatere a terorismului, care prevede pedepse mult mai mari decât legislația obișnuită. Deci se vorbește despre o deschidere democratică, însă cei care sunt disidenți, cei care își exprimă părerile contrare, sunt uh, dați în judecată. Împotriva lor s-a început urmărirea penală ceea ce pune la îndoială această deschidere democratică. În ce privește problema azilanților și a refugiaților, mai există și aici uh, mult loc de îmbunătățire. Actualmente, regimul de detenție, care este considerat uh, nelegitim de Curtea Europeană a Drepturilor Omului, rămâne, rămâne neschimbat și acea detenție se aplică în continuare. Totuși există un proiect de lege cu privire la azil, un proiect care este discutat și care ar putea îmbunătăți situația refugiaților și azilanților. Însă ca acest proiect să fie eficient, trebuie să existe o consultare largă cu societatea civilă și uh, trebuie ca Parlamentul să-l adopte rapid și să-l transforme în lege. Avem uh, îndoieli nu credem că societatea civilă va fi consultată um, așa cum ar trebui. În ce privește uh, problema acelei obiecții de conștiință la, serviciul, la stagiul militar în Turcia, am să vă spun foarte pe scurt că acest drept de obiectare este complet negat în Turcia, în ciuda obligației uh, Turciei de a respecta acest drept. Există mai multe convenții politice, civile, care ar permite refuzul de incorporare, însă vedem că foarte adesea cei care fac obiecție de conștiință sunt torturați sau supuși la rele tratamente în uh, arestul poliției. Indivizii care își exercită acest drept de obiecție nu sunt acuzați o singură dată, acuzați penal, vreau să spun, ci de mai multe ori pentru aceeași uh, infracțiune, cum ar veni. Este invocată încălcarea articolului 3. Uh, este vorba despre tratamente crude și inumane. În 2006, uh, Curtea de Justiție a dat o hotărâre prin care o obligă Turcia să respecte acest drept și să-și modifice legislația. Deocamdată Turcia încă nu a făcut nimic în acest sens. Se discută despre o lege nouă privind stagiul militar în Turcia, însă foarte puțin, ceea ce ne dezamăgește. În ce privește libertatea de exprimare și uh, obiecția de conștiință, cei care fac aceste obiecție sunt cei care vorbesc în public Uh, și care apără acest uh, drept, însă ei foarte adesea sunt uh, acuzați, conform articolul 318 din Codul Penal, care îi incriminează pe cei care formulează obiecția de conștiință. Și de multe ori cei care au făcut acest lucru au ajuns să fie urmăriți penal sau chiar condamnați. Este vorba de 10 de cazuri. Obisa de conștiință este o problemă ce apare foarte adesea. Avem un caz, uh, un individ care a fost uh, deținut uh, din august acest an. Este deținut în mod arbitrar și din simplul motiv că a refuzat să satisfacă stagiul militar din motive de conștiință. Cred că este important să recunoaștem că au avut loc modificări uh, legislative și ele au îmbunătățit situația drepturilor omului în Turcia. Putem să ne uităm la Constituție, de exemplu, avem uh, amendamente foarte recente, dar va trebui să vedem cum vor fi ele puse în practică. Există o prevedere foarte puternică în Constituția turcă, este vorba de articolul 90, care prevede că dacă există un conflict între legea națională și legea internațională în materie de drepturile omului, se aplică legea internațională. Însă, acest articol din Constituție nu este pus în aplicare de către instanțe atunci când vine vorba de subiecte de conștiință. Mai există și alte măsuri uh, care ar prevedea niște mecanisme independente uh, pentru drepturile omului, o comisie independentă, de exemplu, dar aceste mecanisme nu au fost puse în aplicare. S-a mai semnat un protocol suplimentar la Convenția împotriva torturii în 2005, dar nu a fost încă ratificat. Cam atât am avut de spus, doamnă președintă. Președinta, da, mulțumesc că am să vă cer scuze pentru că atunci când ați mai venit la subcomisia noastră, ați mai făcut o prezentare și v-am întrerupt uh, foarte brusc pentru că nu aveam suficient timp la dispoziție. Mă bucur că acum n-a trebuit să o fac. Mulțumim foarte mult, Andrew Gardner. Trecem la următorul uh, vorbitor, doamna Hilia Esterții. Vă rog, aveți cuvântul. Uh, thank you, Chair. Mulțumesc, doamnă președintă. I-am să vorbesc despre faptul că uh, obiecția de conștiință este un delict penal în Turcia și aș vrea să vorbesc și despre jurisprudența internațională, dar și națională în acest domeniu. Uh, sper să nu-mi depășesc timpul alocat. Constituția Republicii Turcii protejează în articolul 124 dreptul la libertatea de conștiință, de credință și de convingere și articolul 25 protejează dreptul la libertatea de exprimare și, în plus, Constituția nu include niciun fel de prevedere în ce privește serviciul militar sau natura sa obligatorie. În timp ce Constituția recunoaște în mod explicit libertatea de conștiință, codul militar criminalizează în mod explicit exercitarea acestei libertăți constituționale și nu poți să te sustragi serviciului militar, indiferent care ar fi circumstanțele. Dacă cineva refuză să își îndeplinească uh, obligațiile de serviciu militar, indiferent de motivele pentru care o face și dacă e vorba despre obiecte, uh, despre o de conștiință, uh, poate să fie pedepsit. Și în baza acestei prevederi se organizează nenumăratele procese și se pronunță sentințe și condamnări care pot să meargă de la 3 luni până la 2 ani și din cauza acestui regulament se ajunge tot timpul la un cerc vicios de obiecții, de refuzuri și apoi de condamnări și uh, uh, uh, uh trimiteri în închisoare. Pot să vă dau mai multe uh, exemple, printre care cea a lui Shaglar Buldu, care au, a fost condamnat uh, la 5 luni de închisoare pentru că între 29 aprilie 2005 și 13 februarie 2006 el a refuzat să, uh, să meargă să efectueze serviciul militar pe baza uh, uh, obiecțiilor de natură religioasă, el fiind martor al lui uh, Jehova. În general, cei care uh, uh se uh, refuză pe motive de uh, obiecție de conștiință nu doresc să facă serviciu militar și uh, chiar și când uh, intențiile lor sunt numai presupuse, ei pot să fie condamnați până la 10 ani de închisoare. Atunci când au loc uh, aceste uh, procese, conceptul de uh, um, de dezobediență civilă este foarte des efocat. Și pot să existe și uh, uh, sancțiuni de natură disciplinară chiar și atunci când uh, sunt deja la armată și se sustrag anumitor ordine sau se ne, dau dovadă de nesupunere din punctul de vedere al, um, uh, ofițerilor militari, că e vorba despre faptul că refuză să poarte uniforma sau să efectueze anumite alte ordini sau sarcini, ordine sau sarcini. Și ei pot să fie umiliți, torturați, iar cei care îi agresează, îi torturează sau îi umilesc nu sunt niciodată trași la răspundere și cei care uh, uh, sunt victimele acestor uh, um, agresiuni, acestor torturi și umilințe pot să fie uh, uh, agresați atât de către ceilalți uh, soldați ca, sau de către ofițeri și pot fi în continuare agresați chiar și atunci când sunt în închisoare. Uh, avem exemplele lui Murat Ulke, Mehmet Bal, Mehmet Tahan, Halil Savda și Enver Aydmer, care arată că tratarea celor care uh, obiectează pe motive de conștiință violează nu numai uh, interdicția aplicării relor tratamente și a torturei, ci și uh, legea împotriva discriminării. Cum spuneam, ei nu numai că sunt victimele acestor rele tratamente sau a torturii, dar în plus pot să fie condamnați pentru că uh, au declarat dorința lor de a, uh, fi, de a obiecta motive de conștiință altor persoane. Se spune că atunci când ei uh, vorbesc despre aceste motivații personale, este ca și cum uh, ar uh, um, face proastă publicitate serviciului militar uh, uh, um, în public și alte asemenea uh, declarații în legătură cu um, obiecția pe motive de conștiință sunt considerate un delict în baza articolului 318 din Codul Penal turc. Ei pot să fie pedepsiți cu închisoare până la 3 ani și o sentință mai lungă poate să fie impusă dacă aceste declarații au fost publice sau au fost uh, difuzate de uh, mijloace de informare în masă. Unii au fost uh, trimiși în fața tribunalelor sau au fost uh, condamnați chiar și din cauza unor simple declarații. De exemplu, jurnalistul Birgul Osbariș um, a avut de-a face cu mai multe procese și a fost condamnat la un total de 72 de ani de închisoare pentru că ar fi violat acest articol 318 de 7 ori, pentru că a publicat în cotidianul său mai multe articole despre dreptul la obiecția de conștiință. Cum spuneam, în Constituție nu există niciun fel de restricții în ce privește obiecția de conștiință. Și tribunalele și autoritățile politice s-au, condam- concentrat numai asupra articolului 4 din Convenția uh, Europeană a Drepturilor Omului, care uh, lasă uh, pe seama țărilor să-și organizeze serviciul militar. Însă, articolul 4 vorbește mai ales despre sclavie, munca forțată și vorbește despre obiecția de conștiință doar în acest context. Consiliul European a luat hotărârea să meargă dincolo de acest articol și cere statelor membre să respecte uh, uh, ad literam uh, prevederile acestui articol, însă există și articolul 18 din Comisia ONU asupra drepturilor politice și civile care a fost ratificat de Turcia pe 23 septembrie 2003 și care recunoaște dreptul persoanelor individuale de a uh, refuza uh, serviciul militar pe baza convingerilor lor morale. Este indiscutabil faptul că obiecția de conștiință ar trebui să fie recunoscută ca un drept fundamental atât în articolele uh, internaționale, în tratatele internaționale, mă scuzați, cât și în Constituție. Adevărul este că atât articolul 1 din codul militar care spune că serviciul militar este obligatoriu, precum și articolul 45 din codul penal militar, uh, care uh, uh, face ca aceste acte de obiecție de conștiință să fie delicte penale uh, sunt uh, articole care subminează dreptul la uh, convingere morală proprie și la libertatea de exprimare și ar trebui să fie declarate uh, uh neconstituționale. Autoritatea legislativă spune că la mai multe stadii ale proiectului de redactare ale uh, noilor legi, persoanele individuale ar putea să facă mai multe uh, uh crime din diferite motive. Și atunci când comit mai multe crime prin mai diferite acțiuni, există posibilitatea cu oamenii care nu au această perspectivă a obiecției de uh, uh, conștiință să influențeze pe cei din jur. Cei care uh, obiectează pe motive de conștiință sunt condamnați și se consideră că această condamnare nu este compatibilă cu acțiunile lor. În general, acțiunile care au fost luate împotriva lor nu uh, este compatibilă cu, nu sunt compatibile cu drepturile omului. Mai există și alte uh, temeiuri juridice pentru această jurisprudență turcă. De exemplu, la secțiunea 5 din codul penal uh, turc și articolul 43 per 1. Dacă o, o crimă este comisă în mod repetat, acest lucru constituie o circunstanță agravantă și s-a considerat că în cazul lui Osman Murat Ulke, faptul că el a obiectat în mai multe rânduri a făcut ca el să poată să fie uh, condamnat la pedepse din ce în ce mai uh, aspre. Atunci când ne uităm la felul în care a fost judecat Osman Murat Ulke, Curtea Europeană a Drepturilor Omului a hotărat, a hotărât că nenumăratele condamnări împotriva uh, lui Osman Murat Ulke și efectul cumulativ al uh, sentințelor uh, care au rezultat din aceste uh, procese și alternarea între condamnări și pedepse cu închisoarea fermă au fost disproporționate față de scopul care se dorea a fi atins sau față de delictul pe care l-a comis și anume că el a refuzat serviciul militar. De fapt, aceste sentințe erau mai degrabă uh, direcționate pentru a uh, uh, îl speria, pentru a-l face să fie mai vulnerabil și a-l umili. Președinte întrerupe oratoarea și o roagă să își încheie prezentarea. De asemenea, Curtea Europeană a Drepturilor Omului a arătat că toate tratamentele care au fost aplicate lui Osman Murat Ulke l-au făcut să sufere mult și au violat articolul 3 din Convenția, respectiv Convenția Drepturilor Omului. Atât deciziile grupului de lucru ONU în ce privește detenția arbitrară, precum și a Curții Europene a Drepturilor Omului, au avut o consecință importantă, pentru că nimeni nu poate să fie nici torturat, nici condamnat în mai multe rânduri pentru același delict. Pe 5 decembrie 2006, în urma sesiunii Consiliului European al Drepturilor Omului, s-a cerut Turciei să respecte Convenția ce privește drepturile omului. De asemenea, în repetate rânduri s-au trimis uh, recomandări și întrebări concrete uh, guvernului turc, astfel încât el să respecte toate prevederile în ce privește uh, uh obiecția de conștiință. Președinta cere oratoarei să încheie. ne spune că e ultimul alineat și că o să încheie. Deci, în anul 2007, în urma acestor uh, întrebări și recomandări trimise de uh, Consiliul uh, European, Consiliul Europei, mă scuzați, uh, guvernul turc a informat uh, Comisia că a fost uh, redactată o lege în ce privește obiecția de conștiință Însă trebuie să știți că de atunci până acum acest proiect de lege niciodată n-a fost dat publicității. Concluzia este, mai aveam un aliniat, dar concluzia este că acest proiect de lege ar trebui să fie terminat și el trebuie să recunoască dreptul la obiecția de conștiință ca fiind un drept al omului. Thank you very much, Mrs. Urstersi, for this complete legal opinion. Mulțumesc foarte mult pentru această prezentare. Îmi pare rău că a trebuit să vă rog să terminați la timp, o să vă rog să vă dați seama că <clears throat> uh, puteam să, să, să, nu putem să, să vorbim prea mult, uh, cu excepția intervenției domnului Gardner, care data trecută a fost întreruptă în mod foarte abrupt. Foarte bine, acum am să dau cuvântul doamnei Alejandra Casgranie, care vine din partea Comisiei Europene. Da, mulțumesc, doamna președinte. O adevărată plăcere pentru mine să fiu prezent astăzi și să iau cuvântul în fața subcomisiei dumneavoastră. Aș dori să vă spun care este rolul Comisiei în modul în care se monitorizează drepturile omului în Turcia. Din uh, partea subcomisiei dumneavoastră și din partea altor comisii am primit uh, foarte multe întrebări uh, adresate nouă cu privire la situația drepturilor omului și încălcărilor drepturilor omului în Turcia și noi încercăm de fiecare dată să vedem cum putem rezolva aceste probleme. Și aș dori să clarific astăzi care este rolul Comisiei, ce anume putem să facem și ce anume nu putem să facem. Și să vă explic și cadrul în care noi funcționăm. Haideți să ne întoarcem în 1999 la Helsinki, când uh, Turcia era o țară candidată. Și uh, în 1998 a avut loc un raport al Comisiei în ceea ce privește îndeplinirea criteriilor de la Copenhaga pentru ca Turcia să poată să devină țară candidată. Dar, la momentul respectiv, Turcia nu îndeplinea criteriile politice și atunci a fost exclusă de la deschiderea negocierilor de aderare. Încă din 1998 am continuat să publicăm astfel de rapoarte. În 2004, în decembrie 2004, Uniunea Europeană a decis să lanseze negocierile cu Turcia și în octombrie 2005 au început în mod efectiv negocierile, iar decizia de lansare a negocierilor era bazată pe o, un document care afirma că Turcia îndeplinește în mod corespunzător criteriile politice, care, bineînțeles, includeau și de uh, drepturile omului și democrația. Deci, Turcia îndeplinea în mod suficient aceste criterii. Apoi au început negocierile, după care a început monitorizarea uh, modul în care Turcia îndeplinea aceste criterii. Și uh, capitolul 23 este capitolul consacrat drepturilor omului, pentru că acestea sunt drepturi fundamentale. Dar acest capitol încă nu a fost deschis în negocierile cu Turcia. Comisia a prezentat raportul său către Consiliul și raportul se află acum la Consiliu. Pentru că e nevoie de unanimitate pentru a putea lansa negocierile pentru acest capitol. Însă această unanimitate încă nu există la Consiliu. Deci noi monitorizăm situația drepturilor omului prin, ace- prin anumite instrumente. Pro- an- raportul anual de progres, munca uh, uh, diferitelor comisii implicate pe aceste subiecte și munca depusă la diferitele consilii care se ocupă de aceste subiecte. Însă, deocamdată, capitolul 23 încă nu a fost deschis. Baza noastră pentru uh, evaluare este articolul 86 din Tratatul Uniunii Europene, care prevede că drepturile fundamentale uh, Uh, care sunt uh, cuprinse în Convenția Europeană pentru Drepturile Omului și pentru Libertățile Fundamentale reprezintă o valoare comună, o tradiție pentru statele membre. Deci, noi examinăm nu numai aspectul juridic, dar și aspectul practic dar vedem că de multe ori în practică lipsește cadrul legal necesar în Turcia. Pot spune că există foarte multe documente pe tema drepturilor omului, însă acestea nu sunt aplicate în practic. Un bun exemplu ar fi libertatea de asociere. Cadrul legal respectă toate uh, standardele europene, Însă există uh, cazuri de urmărire împotriva anumitor asociații care apără drepturile uh, lesbienelor și ale homosexualilor. Deci vedem că dreptul nu este respectat în practică. Deci va trebui să analizăm fiecare din drepturile fundamentale, plecând și de la cazuri individuale pentru a vedea cum anume este, se prezintă situația. Și de aceea, prezența noastră astăzi în această audiere era foarte importantă și vroiam să auzim din partea colegilor noștri uh, prezentări referitoare la cazuri concrete. Apoi ne adresăm autorităților din Turcia, avem contacte repetate cu acestea, chiar la nivelul cel mai înalt, uh, Discutăm de asemenea cu diferite autorități uh, competente pe aceste subiecte, tocmai pentru a încerca să vedem cum anume anumite practici bune care există în Europa în ceea ce privește libertatea de exprimare, de asociere și așa mai departe, pot fi transpuse și aplicate concret în Turcia. În plus de aceasta, susținem în mod clar ONG-urile și societatea civilă E vorba de 3 milioane de euro pe an, finanțare europeană pentru a sprijini activitățile acestor asociații și pentru a le ajuta să-și întărească rețelele de, prin care funcționează. Acum, situația astăzi în ceea ce privește respectarea drepturilor omului. Ei bine, avem o monitorizare de 2 ani și jumătate și situația este evocată în fiecare raport anual de progres. Eu am uh, pregătit mă pentru această audiere, m-am uitat încă la toate rapoartele din 1998 până în prezent, mai ales la capitolul drepturile omului. Raportul nostru va fi curând publicat, dar cu acestea fiind spuse, vedem din rapoartele care datează din 1998 până în prezent, ce putem constata este că au existat foarte multe progrese care au fost înregistrate, însă mai sunt foarte multe de făcut. Spre exemplu, articolul 203, raportul anual, subliniază faptul că pedepsa cu moartea încă mai este în, uh, pe lista pedepselor posibile în 2005, am fost mândri să anunțăm faptul că pedapsa cu moartea a fost uh, abolită. Acum, în ceea ce privește obiecția de conștiință, cadrul juridic uh, actual nu reglementează în mod corect această problemă a obiecției de conștiință. Cei care nu doresc să se supună obligației serviciului militar pe motive de conștiință, uh, se confruntă în mod repetat cu sancțiuni penale și Curtea Europeană a Drepturilor Omului a ajuns la concluzia în raportul său, în decizia sa din 2006 că acest lucru se traducea prin tratamente inumane și degradante care sunt interzise de către Convenția Europeană a Drepturilor Omului. Și până în prezent, Turcia nu și-a îndeplinit obligațiile pentru a implementa pe deplin această sentință. Noi urmărim îndeaproape, monitorizăm îndeaproape acest subiect și îl evocăm în repetate rânduri în dialogul nostru cu autoritățile din Turcia. În 1998, în momentul în care am uh, redactat raportul de progres anual, am evocat faptul că existau cazuri de dispariții și de tortură. Această situație s-a îmbunătățit de atunci și până acum astăzi putem spune că guvernul a făcut eforturi pentru a uh, respecta criteriile legale prevăzute, tocmai pentru a preveni uh, tratamentele inumane și tortura. Însă, modul în care în practică aceste prevederi sunt aplicate lasă deocamdată încă de dorit. În ceea ce privește libertatea de expresie, acum 12 ani, în raportul nostru scriam că interpretarea prevederilor legale este de multe ori redusă la acordarea unor anumitor uh, sancțiuni împotriva scriitorilor, artiștilor, jurnaliștilor, reprezentanți sindicali și așa mai departe, pentru exprimarea în public a anumitor opinii și că acest lucru nu poate fi acceptat, nu ar putea fi acceptat uh, într-un într stat membru al Uniunii Europene. Însă de atunci lucrurile s-au schimbat. Uh, având în vedere articolul 381 din uh, codul penal care a fost modificat. Însă și în practică au existat anumite îmbunătățiri și Putem spune că lucrurile s-au îmbunătățit pe această temă. Cu toate acestea, legea Tur în Turcia nu este suficientă pentru a garanta pe deplin libertatea de expresie. Și astăzi știm că jurnaliștii se pot confrunta cu uh, uh, urmăriri penale și cu sancțiuni penale în momentul în care își exercită această libertate de expresie, chiar dacă informația pe care o aduc la cunoștința publicului a fost deja publicată în alte uh, mass media. Există site-uri internet care sunt interzise și această interzicere este disproporționată în ceea ce privește motivarea și durata pentru care uh, aceste site-uri sunt uh, închise. Și în final, în lista referitoare la libertatea de expresie din 2008, Turcia se află pe locul 138. Și știm că există uh, sentințe de, încarcer- de uh, arestare și uh, de punere sub detenție a jurnaliștilor. în ceea ce privește libertatea de, religioasă, libertatea de cult. Legea din 2008 referitoare la fundații a reprezentat un pas înainte important pentru a restitui, spre exemplu, anumite proprietăți către anumite fundații. Implementarea încă continuă a acestei legi. Însă, instituțiile religioase deocamdată nu au personalitate juridică în Turcia. Iar uh, rezultatele încă nu se văd în ceea ce privește uh, asociațiile musulmane sau nemusulmane. Apoi, violența împotriva uh, femeilor. Existau cazuri în 2008 în. Uh, nu existau cazuri uh, în uh, sistemul juridic, în sistemul penal. Deocam, în momentul de față, această infracțiune este prevăzută în uh, codul penal. Însă, din păcate, în practică încă mai există acele crime de onoare, încă mai există cazuri de violență împotriva femeilor. Doamna președinte, mai am un punct și concluzia de prezentat. Un alt aspect care este predominant este legislația antiteroristă, de luptă împotriva terorismului. Aceasta trebuie să fie modificată pentru că pune probleme în ceea ce urește exercitarea anumitor drepturi fundamentale. Câteva măsuri au fost puse în aplicare până în prezent și, în concluzie, putem spune că, da, într-adevăr, lucrurile s-au îmbunătățit în Turcia în ultimii 12 ani. De aceea s-au și uh, lansat negocierile, dar cu acestea fiind spuse, atât noi, Uniunea Europeană, cât și Turcia, suntem conștienți de faptul că încă multe lucruri mai sunt de făcut și mulțumesc tuturor ONG-urilor și uh, deputaților care ne aduc la cunoștință cazuri uh, precise de încălcare ale drepturilor omului. Și constatăm că există o tendință generală de a nu respecta prevederile legale în practică așa cum ele sunt prevăzute în teorie. Deci Turcia încă trebuie să mai îndeplinească criteriile politice pentru a putea deveni membru al Uniunii Europene. Și aici Bineînțeles, modificarea Constituției reprezintă deja un pas bun înainte. Însă, e nevoie de reforme care să continue. Reforme care deocamdată sunt parțiale și care ar trebui să fie reforme mai complete. Cam aceasta este concluzia și, doamnelor și domnilor, aș dori să spun că pe 9 noiembrie Comisia va da Uh, va publica uh, raportul de progres, raportul anual de progres pentru Turcia și îl va, mâna, va face public prin intermediul domnului comisar Füle. Doamna președinte, mulțumesc foarte mult, doamna Casgranie. A fost o prezentare foarte importantă, mai ales că, uh, pentru faptul că dumneavoastră ne-ați explicat evoluția în ultimii 12 ani, ce anume s-a realizat, ce anume nu încă s-a realizat. Acum am să dau cuvântul domnului ambasador Selim Kuneralp, uh, delegat permanent al Turciei pe lângă Uniunea Europeană. Uh, așteptăm cu nerăbdare să vedem, uh, să ascultăm prezentarea dumneavoastră. Vă mulțumesc, doamna președinte. Mă bucur foarte mult să mă aflu astăzi aici și să vă împărtășesc uh, gândurile mele despre procesul de dezvoltare care are loc în Turcia și mai ales evoluțiile care au avut loc în cele 11 luni ce au trecut de la ultima mea prezență aici. Parlamentul European este o instituție de mare importanță în general, dar mai ales în relația pe care Uniunea Europeană o are cu Turcia. Așa că mă bucur și mai mult să mă aflu aici. Voi enumera câteva aspecte cheie din procesul de reformă din Turcia și câteva uh, îmbunătățiri. S-au uh, făcut, uh, s-au luat măsuri de îmbunătățire în toate domeniile drepturilor omului și Știm că acest lucru reprezintă o prioritate strategică pentru Turcia, dar uh, desigur vrem ca reformele să continue pentru a se asigura o democrație mai bună și o respectare mai mare a drepturilor omului. Din 2001, Turcia a început un program foarte larg de uh, îmbunătățire care include uh, o reformă a Constituției, reforme în mai multe domenii și noi coduri penale și civile. Ca parte a procesului de reformă, unul dintre amendamentele cel mai importante la Constituție se referă la articolul 90, despre care s-a vorbit deja. Și apoi uh, mai trebuie să menționez acordurile internaționale încheiate în 2004 cu privire la drepturile omului și care acum fac parte din legislația națională. Codul penal nou se aliniază standardelor europene, mai ales în ce privește uh, libertatea de expresie. De când legea s-a pus în aplicare, numărul de cazuri care ajung în instanță a scăzut foarte mult. Apoi, S-au făcut tot felul de donații materiale și de altă natură fundațiilor și organizațiilor care luptă pentru drepturile omului. Avem o politică de toleranță zero, așa după cum ați spus și dumneavoastră, doamnă președinte. Mă bucur că ați menționat acest lucru. Și acum dați voi să mă refer la reforma constituțională recent adoptată, pentru că ea reprezintă un pas important și uh, el trebuie menționat. Pachetul de reformă a fost pregătit uh, având în vedere criteriile de la Copenhaga și modifică 20 de articole din Constituție. Amendamentele se bazează pe Cartea Europeană a Drepturilor Omului, pe jurisprudența CEDO și pe alte principii internaționale. Prin acest uh, pachet uh, de reformă, drepturile omului și libertățile instituționale au fost lărgite, așa după cum a recomandat Comisia Europeană. Printre îmbunătățirile aduse se numără includerea discriminării pozitive ca drept constituțional pentru categorii dezavantajate, vârstnicii, um, cei cu handicap, femeile și copiii. Mai avem uh, garanții constituționale pentru protecția datelor cu caracter personal, garanții pentru drepturile copiilor, um, permitem o mai mare libertate de asociere și organizare, libertate de a călători în străinătate, am creat un mediator la nivel național, vom uh, face o revizuire a Consiliului Militar Suprem, vom uh, revizui uh, deciziile luate împotriva funcționarilor publici, mai multe puteri pentru Curtea Constituțională și uh, o reformă a acestei curți și reforma Consiliului Suprem de Judecători și Procurori. Și, în fine, încă o schimbare majoră care s-a introdus uh, este uh, cea prin care Constituția interzice ca civili să fie judecați de tribunale militare. Pachetul acesta a fost adoptat și uh, sperăm ca în următoarele luni să fie promulgat cu urgență. Uh, câteva evoluții instituționale. Propunerea de a crea o fundație pentru drepturile omului uh, în Turcia și o comisie de luptă împotriva discriminării și de asigurarea a egalității. Sperăm că se va întâmpla în următoarele luni. În ce privește drepturile femeii, uh, egalitatea de gen este un principiu constituțional și orice violență împotriva uh, femeilor se pedepsește prin uh, pedeapsă pe viață. Adică este vorba de uciderea femeilor. Avem un program comun de protejare a drepturilor femeilor și fetelor pe care l-am implementat din 2006 până în 2009 în cooperare cu World Global Fund și uh, în urma căreia ministrul de interne a venit mai multe inițiative pentru a proteja drepturile femeilor și uh, fetelor. În ce privește libertatea religioasă, primul ministru a emis o circulară în luna mai acestui an prin care a confirmat că toți cetățenii turci din orice comunitate religioasă constituie o parte inseparabilă a societății turce și că se vor proteja drepturile minorităților nemusulmane. Acest lucru este nu doar o cerință legală, ci și un lucru extrem de important pentru ca ei să se simtă ca aparținând societății și statului turc. Pe 15 august 2010, pentru prima dată din 1923, s-a ținut o ceremonie religioasă la Mănăstirea Sumila, unde au participat creștini ortodoxi din toată lumea. S-a ținut o ceremonie religioasă uh, similară pe 19 octombrie 2010 la o biserică armenească de, la, de pe insula Actabar, care a fost um, renovată și redeschisă ca un muzeu de Ministerul um, Culturii în 2007. Deci a fost pentru prima dată când, după 95 de ani, s-a ținut acolo o slujbă religioasă. Au participat peste 4.000 de oameni și crucea pregătită cu această ocazie a fost uh, deja amplasată la începutul lunii. În ce privește drepturile copilului, în iulie 2010 s-a adoptat o lege de amendare a legii de combatere a terorismului, prin care toți uh, suspecții minori, indiferent de vârstă, vor fi judecați uh, conform uh, regimului pentru suspecții juvenili. Suspecții juvenili nu pot fi judecați sau interogați fără prezența unui avocat prezența avocatului este obligatorie. Judecătorii vor uh, audia experți în drepturile copilului, precum cei de la asistență socială și um, procesele care implică minori vor fi ținute în camera. În ce privește limba utilizată în programele de televiziune și uh, de radio, se uh, permit toate dialectele folosite de uh, cetățenii turci. Acest lucru a fost uh, aprobat de Consiliul Suprem Audiovizual al Turciei și în 2009 s-a și publicat în monitorul nostru oficial. S-au dat autorizații de emisie tuturor celor care au solicitat acest lucru. Avem cinci televiziuni locale și cinci posturi de radio care au fost uh, autorizate să emită în uh, dialecte uh, curde și altele. Și acum dați-mi voie să vorbesc despre problema acelei obiecții de conștiință, care este o, o temă specială pentru audierea de astăzi. Știu că Curtea Europeană a Drepturilor Omului nu a spus că dreptul de conștiință reprezintă un drept potrivit Convenției Drepturilor Omului. Pur și simplu, CEDO a spus că Turcia nu și-a respectat obligațiile în ce privește uh, tratamentele degradante. Repet însă, hotărârea curții și uh, potrivit uh, Convenției Europene a Drepturilor Omului nu există un asemenea drept Uh, invocat uh, de cei care obiectează din motive de conștiință. Dacă va exista o astfel de hotărâre, sigur că guvernul turc va ține seama de ea. Dar este foarte clar că în Turcia faptul că există o legislație antiteroristă ne limitează cumva marja de manevră. Mai am câteva secunde la dispoziție, așa că permiteți-mi să vă mai spun că adoptarea unei uh, legi înseamnă un lucru, iar punerea în aplicare altul. Noi atașăm importanță egală ambelor, de aceea avem de gând uh, să uh, instruim în continuare pe cei din sistemul de justiție și forțele armate. Prezentarea mea a fost foarte scurtă, n-am putut să ating decât câteva aspecte principale, însă permiteți-mi să închei că există o mare, mare majoritate a populației turce care a sprijinit referendumul din 12 septembrie, a votat pozitiv, ceea ce înseamnă că dorește democrație și dorește mai mare libertate. Sunt valori pe care le avem în comun cu Uniunea Europeană și sper că în lunile următoare atunci când se va publica raportul anual privind uh, progresul din Turcia, Parlamentul va încuraja Turcia să continue pe calea pe care deja a început și că va lua în considerare o aderare cât mai curând a Turciei. Președinte, mulțumim foarte mult, domnule ambasador. Cu siguranță vă vom încuraja să continuați și cu siguranță mesajul referendumului a fost uh, foarte încurajator foarte pozitiv și abia aștept să mă duc uh, la Istanbul luna viitoare uh, să discut cu omologii de acolo. Acum, după ce i-am audiat pe vorbitorii principali, uh, o să le dăm cuvântul membrilor invitați aici. Mai întâi, doamna Ellen Flotr, din partea Comisiei Comune UE Turcia. Uh, o să vă dau 5 minute, 5 minute și doamnei Omenreiten, pentru că vrem să lăsăm timp și pentru întrebări. Dacă vă dăm mai mult timp, nu o să ne mai rămână timp de discuție și ar fi păcat. Așadar, începem cu doamna Ellen Flotru. Merci, madame. Vă mulțumesc, doamnă președinte. Da, dacă am 5 minute la dispoziție, poate că n-am să enumăr uh, diferitele probleme în ce privește drepturile omului, ci mai degrabă am să încerc să aprofundez puțin aspectele legate de democrație, de drepturile omului și așa mai departe și am să fac referire la chestiuni mai sensibile cum ar fi curzii, noua Constituție sau uh, negocierile de aderare. Pot să vă spun că drepturile omului și democrația în Turcia sunt uh, o surse de conflict, sunt uh, subiecte care dau mult de lucru societății civile, ONG-urilor, dar și nouă. Uh, au existat pe puțin 12 condamnări din partea CEDO din cauza încălcării drepturilor omului și la democrație și a existat un caz celebru, din păcate celebru, este vorba despre asasinarea lui Randi, care el uh, protestase împotriva nerespectării drepturilor omului. Curtea Europeană a Drepturilor Omului uh, i-a dat dreptate în absenția, pentru că a considerat nu numai că libertatea sa de exprimare fusese încălcată, ci și faptul că statul turc nu făcuse tot ce trebuia pentru a-l proteja. Această hotărâre a CEDO a fost capitală și, de asemenea, eu consider că este capital faptul că guvernul turc s-a abținut să facă apel în urma acestei hotărâri pronunțate de Curtea Europeană a Drepturilor Omului. Cu alte cuvinte, autoritățile turce astăzi au recunoscut uh, aceste uh, uh, afirmații ale CEDO și au hotărât să le uh, transforme în, în acțiuni concrete. Au mai existat 35 de proceduri lansate împotriva pe puțin 400 de funcționari, deci pe puțin 400 de funcționari uh, sunt implicați în aceste proceduri și noi deplorăm faptul că în niciuna din aceste proceduri nu s-a ajuns la condamnarea vreunui funcționar. De aceea e important faptul că are loc și o dezbatere uh, în Turcia, o dezbatere internă în care sunt implicate forțele politice de pe teren. Dacă suntem conștienți de acest lucru, vom vedea și care este răspunderea noastră de europeni. Cum putem noi să contribuim la construirea democrației în Europa? Și trebuie să mai afirm faptul că uneori îndemnurile care vin de la Europa sunt contradictorii, chiar paradoxale. De exemplu, mi se pare că e un paradox că noi insistăm asupra respectării libertăților fundamentale care sunt, să spun așa, niște standarde în ce privește, uh, de exemplu, independența justiției, libertatea de exprimare, drepturile femeilor și așa mai departe și în același timp toate capitolele care țin de aceste subiecte sunt blocate din motive strict politice sau pretexte pur politice. Deci aceste capitole nu sunt deschise spre negociere, deși noi uh, tocmai în aceste domenii ale dreptului, ale uh, um, justiției și așa mai departe, ne dorim să se facă multe progrese. Închei vorbind despre noul pachet uh, constituțional. De ce? Deoarece conținutul reformei este foarte uh, important și pentru că a fost susținut de o mare majoritate a populației din Turcia. Cu alte cuvinte, astăzi autoritățile și aș spune toți Uh, partenerii, uh, toate forțele de pe teren din Turcia știu că dispun de suficientă marjă politică pentru a lansa proiectul unei noi Constituții. Și credem că datorită unei asemenea noi Constituții vom putea încheia o dată pentru totdeauna disputele în jurul chestiunii kurde, pentru că există pe puțin 150 de etnici curzi care uh, uh, sunt uh, um, um, judecați pentru uh, motive de terorism. Să nu uităm faptul că există și minori în închisorile din Turcia din cauza acestei legi antiteroriste. Și poate că tot datorită noii Constituții se va uh, schimba și conceptul de cetățenie uh, turcă și a chestiunilor turco-turce. Turce. turce. Atât eu însă, cât și doamna Omen Reuten și ceilalți deputați europeni care sunt interesați de uh, ce se întâmplă în Turcia, am lansat un apel pentru ca această nouă Constituție să fie redactată și să uh, marcheze o detașare totală, o schimbare de cap față de Constituția redactată de uh, autoritățile militare în anii 80 dacă ne dorim să existe perspective uh, pozitive care să fie rămâne astfel pe timp îndelungat, avem neapărat nevoie de această nouă Constituție. Președinte, vă mulțumesc, doamnă Flotră. Da, și cred că aveți dreptate când spuneți că este un paradox faptul că aceste uh, capitole, ca de exemplu capitolul 23, sunt în continuare blocate, deși am avea noi perspective pentru a îmbunătăți situația drepturilor omului. Acum o să-i dau cuvântul doamnei Omen Reuten. Vreau mai întâi să vă felicit pentru această inițiativă, care este uh, deosebit de importantă pentru noi toți și chiar și pentru eu care trebuie să redactez un nou raport în ce privește situația din Turcia și uh, cred că am să-l închei până la sfârșitul lunii noiembrie sau începutul lunii decembrie și uh, am să profit de ce s-a spus astăzi pentru a finaliza munca. Aș vrea să mai spun că mi-a plăcut foarte mult cum s-a făcut briefingul uh, înaintea organizării acestei audieri. Drepturile omului sunt uh, unul dintre criteriile de la Copenhaga. Din punctul meu de vedere, aceste criterii sunt uh, principalul uh, motiv pentru care un capitol poate sau nu să fie deschis. În ultimii ani, așa cum uh, domnul Anderson a spus sau cum a um, prezentat lucrurile și domnul ambasador, s-au făcut pași importanți pentru a îmbunătăți situația drepturilor omului. S-a adoptat o nouă legislație, de exemplu. Din păcate, în realitate, legile nu sunt aplicate. Există probleme cu măsura în care uh, legile sunt implementate. și poate că totul se poate explica prin uh, felul în care există uh, niște tabere, niște curente de gândire contrarii, dar care caracterizează întreaga țară. De aceea, deseori, este aproape imposibil să faci mai mult decât ce s-a făcut până în prezent. Câteva lucruri mai concrete. În ce privește amendamentele Constituției? Da, ele reprezintă un pas înainte. Dar aceste amendamente ar trebui să se transforme în propuneri legislative și apoi să fie și aplicate. Și ar trebui ca totul să se desfășoare rapid. Apoi, așa cum a spus Elen uh, sau reprezentanta comisiei sau și președinta, avem neapărat nevoie de o nouă Constituție pentru a consfinți modernizarea Turciei. Vin acum la minorități. Anul trecut s-a anunțat această nouă deschidere din partea guvernului și era un lucru bun însă nimic cu adevărat nou nu a apărut pentru curs. Știu că în amendamentele prevăzute pentru legea antiterorism se prevăd lucruri mai bune pentru minori, pentru suspecții minori, care nu vor fi neapărat trimiși în fața unui tribunal, însă trebuie să existe mai multe propuneri în ce privește pe curs. Bineînțeles că noi condamnăm atentatele teroriste ale PKK-ului și întotdeauna ne-am manifestat solidaritatea față de lupta împotriva terorismului. Dar aș dori ca și guvernul și forțele opoziției să facă eforturi pentru a, a, a exista noi legi care să dea dovadă de mai multă deschidere față de curs și să facă acest lucru înainte de viitoarele alegeri. În ce privește libertatea de religie? Anul trecut au avut loc mai multe ateliere Au avut de, de asemenea loc mai multe uh, adunări în locuri simbolice pentru diferitele religii prezente în Turcia. Dar nu e suficient. Ar trebui să existe acțiuni concrete în Turcia pentru ca toate minoritățile uh, religioase să aibă drepturi egale și respectate. Și, și aici e nevoie de pași concreți. Am văzut că bisericile protestante au enumerat obstacolele um, de care se lovesc de când există legea ce privește noile fundații. Apoi, în ce privește femeile. Și aici există legislație, dar, încă o dată, ea nu este aplicată. Nu e același lucru când uh, uh ajungi în fața unui tribunal în Ankara sau în Istanbul sau într-un uh, colț îndepărtat din Turcia. Apoi, despre libertatea presei, libertatea de opinie. Articolul 301 și altele din codul penal sunt în continuare folosite pentru a uh, um, traduce în fața tribunalelor uh, jurnaliști și cetățeni. Mai mult de 6.000 de site-uri internet au fost închise. Așa ceva nu corespunde cu imaginea unei Uh, societăți moderne, creative și deschise, cum își dorește să fie societatea turcă. Cred că putem să explicăm acest lucru și prin faptul că marile companii de media turcești fac parte din uh, conglomerate, unor din mari companii de media internaționale și ele poate sunt mai puțin afectate, dar orice fel de organ de media independent este mult mai vulnerabil. De asemenea, trebuie să existe o reformă în ce privește internetul și serviciile de media, lucru cerut de uh, um, actori interesați, inclusiv de uh, multe sindicate din uh, um, acest sector. Toată lumea este conștientă de lacunele din Turcia. Ultimul lucru, apropo de CEDO, hotărârile CEDO sunt pronunțate la mult timp, la mulți ani după ce au avut loc um, faptele. Dar uh, trebuie să felicit guvernul Turciei pentru atitudinea pe care o adoptă față de aceste hotărâri ale CEDO. Mulțumim, doamnă Omen Reuten. Aș vrea să mai spun că e vorba despre o discuție în curs de derulare, e un raport, de asemenea, cum a spus doamna Meroite, în curs de redactare pentru Comisia AFET și vreau să vă reamintesc că dumneavoastră, colegilor care v-ați înscris ca să luați cuvântul, sunteți cinci și pentru că ne mai rămân încă două audieri după amiază aceasta, vă rog să nu vorbiți mai mult de un minut. Uh, Dacă dorește cineva <clears throat> să renunțe la posibilitatea de a interveni, cu mare plăcere. Mai întâi dau cuvântul doamnei Lockbiller. Mulțumesc, doamna președinte. Aș aborda un aspect foarte specific în ceea ce privește prizonierii politici care se află în închisori uh, sub înaltă securitate. Și mă, e o întrebare pe care o aș uh, adresa-o domnului Gardner, dar și celorlalți uh, oaspeți cărora țin să le mulțumesc pentru prezentări. Din câte știu eu, situația în aceste închisori uh, este una care poate fi pusă sub semnul întrebării din punct de vedere al drepturilor omului. Sunteți de acord cu această opinie? Și apoi, o întrebare adresată doamnei uh, reprezentanta Comisiei. Uh, în ceea ce privește anumite cazuri individuale, pentru că uh, știu că există un uh, prizonier într-una din aceste închisori care este foarte bolnav, care nu a reușit să beneficieze de îngrijiri medicale și se pare că nu a fost autorizat de către autorități să aibă o vizită medicală în afara închisorii. Aș dori să știu dacă Comisia uh, Um, este la curent cu existența acestui caz. Și aș dori să știu care este situația acestor prizonieri care sunt uh, condamnați la sentințe foarte lungi. Uh, doamna președinte, mulțumesc. Doamna, dau acum cuvântul doamnei Chiliner. Mulțumesc, doamna președinte. Aș dori să uh, abordez chestiunea democrației, a legitimității uh, sufragiului universal și în contextul evocat de colega mea, procesul domnului Ilbachir faptul că mulți primari uh, aleși sunt acum urmăriti uh, urmăriți penal, mulți dintre ei se află în închisoare. Eu cunosc foarte bine primarul orașului uh, Dirbachir, pentru că vin dintr-o regiune din Bretania, Franța, care este înfrățit cu orașul Dirbachir încă din 1967. Există proiecte de cooperare descentralizată care există, deci noi cunoaștem foarte bine acest oraș și îl cunoaștem pe primar, domnul Osman Badimir. Noi nu suntem de părere că ei ar fi teroriști și am fost foarte mirați în momentul momentul în care am dorit să discutăm cu primarul, ca acesta să ne spună că din ianuarie încoace nu mai are dreptul să părăsească Turcia. Iar dumneavoastră, domnule uh, ambasador, ați discutat despre călătoriile acestea în străinătate, care acum sunt mai ușor de realizat, însă se pare că nu este și cazul primarului din Dirbakir. Aici, eu vin dintr-o regiune în care se vorbește limba bretonă și nu înțeleg faptul că curții nu au posibilitatea să-și vorbească propria limbă. Și se pare că această problemă a fost pregnantă cu ocazia procesului, pentru că deținuții prizonieri au dorit să, să se uh, exprime în limba lor. Uh, și atunci aș dori să vă întreb cum putem să găsim o soluție la această chestiune curdă dacă nu există dorința de dialog cu aceste persoane. Pentru că nu va fi posibil să se găsească vreo soluție dacă aceste aceste persoane alese în mod democratic de către popor nu pot să aibă un cuvânt de spus. Mulțumesc, până doamna președinte, trebuie să fiu strictă în ceea ce privește timpul alocat. Aproape două minute ați avut ocazia să vorbiți. Adau acum cuvântul doamnei Gomes. Mulțumesc, doamna președinte. Așa cum au spus și oratorii precedenți, doamna Flotr, doamna Omen Reuten, aș dori să spun că e vorba de răspunderea noastră în Uniunea Europeană. Să ne asigurăm de faptul că criteriile de la Copenhaga sunt pe deplin respectate. Și în acest sens aș dori să întreb Comisia de ce acest capitol 23 uh, pe marginea drepturilor omului este unul blocat. Apoi, în ceea ce privește importanța acestui pachet uh, constituțional, dar uh, care este foarte, foarte uh, important. Însă acesta se pare că nu rezolvă problema curdă și aș dori să spun că în ciuda unor îmbunătățiri avem senzația că există oarecum un fel de sofisticare a modului în care se organizează represia împotriva celor care uh, Um, militează pentru libertatea de expresie și așa mai departe. Și aș dori să întreb pe domnul ambasador, credeți dumneavoastră oare că acest lucru se datorează faptului că militarii joacă încă un rol mult prea important uh, eu vin dintr-o țară, Portugalia, în care, într-adevăr, la un moment dat a trebuit să urmărim penal anumiți militari, pentru că au organizat o lovitură de stat, pentru a pune capăt unei dictaturi, dar în același timp uh, au profitat de ocazie pentru a reproduce același greșeli. Și apoi, în ceea ce privește impunitatea, aș dori să știu dacă Aș dori să știu dacă uh, autoritățile din Turcia au colaborat cu uh, autoritățile americane. Mulțumesc, spune doamna președinte. Mulțumesc, good. voorzitter heel președinte doamna künilsen și doamna gomes s au referit la problema curzilor și a limbii acestora. Ambasadorul a vorbit și el despre un dialect, dar curda uh, nu este un dialect, ci o limbă a unei populații care are o istorie foarte lungă. 40 de milioane de oameni din țara dumneavoastră, adică aproape 40% din populația turcă este curdă și mi se pare absolut scandalos că nu s-a făcut niciun progres în acest sens. aș uh, vrea să vă întreb uh, ce părere aveți în legătură cu problema torturii. Am auzit că s-au făcut uh, progrese, dar oare nu sunteți la curent cu raportul depus de Martin Dulzer, un activist pentru drepturile omului din Germania, care spune foarte clar că au loc în continuare atacuri militare împotriva populației curde zilnic aproape și că s-au înregistrat 20 de execuții extrajudiciare. Uh, s-au văzut cazuri cu folosirea de substanțe chimice și avem și poze cu mutilări ale cadavrelor. Doamna Cenacu. Vanomme ότι ο νόμος Mulțumesc, președinte. Aș dori să mulțumesc domnului uh, ambasador pentru intervenția sa. Uh, se pare că acum există o egalitate de gen prin lege în Turcia, însă egalitatea de gen, de fapt, este o egalitate care există cu adevărat în momentul în care ea este, uh, uh, există o schimbare de mentalitate. Aș dori să știu cum evoluează lucrurile în acest uh, domeniu. Apoi, E adevărat că autoritățile, guvernul a încurajat anumite schimbări. Dar aș vrea să știu dacă există îmbunătățiri și în ceea ce privește purtarea voalului. Care este situația femeilor din acest punct de vedere? Doamna președinte, foarte bine, mulțumesc. Propun să începem mai întâi cu domnul ambasador și cu ceilalți oaspeți, însă timpul este foarte, foarte redus. Domnul ambasador. Thank you very much, Madam Chair. Mulțumesc, doamna președinte. Mai întâi vreau să mulțumesc doamnei Flotr și doamnei Ruimen pentru declarațiile făcute și care au conținut uh, foarte multe aprecieri pozitive, cred eu. Dați-mi voie să răspund la întrebări în ordinea în care le-am notat. A existat o întrebare cu privire la Uh, un deținut care, se afl, care este bolnav uh, într-o fază terminală într-una dintre închisorile turce. Nu sunt la curând cu acest um, caz, dar știu că autoritățile turce au o posibilitatea de a amnestia, uh, de a grația prizonierii sau deținuții în această situație. În orice caz, vă asigur că vom examina acest caz cu atenție. Cred că s-a produs undeva o neînțelegere în legătură cu limba turcă, cu limba curdă. Ea nu a fost interzisă în Turcia. Nimănui nu i-a fost interzis să-și vorbească această limbă. Am explicat că există multe posturi de televiziune și de radio, tot mai multe, care uh, permit exprimarea în, ace- în dialecte. Probabil că asta a generat neînțelegerea. Oamenii nu sunt uh, dați în judecată pentru că vorbesc urda, ci pentru că sunt asociați cu activități teroriste. S-a făcut referință la raportul domnului Martin Dolzer și la fotografiile din acest raport. Am aici o declarație a spitalului care a fost folosită drept sursă a raportului. Spitalul neagă complet implicarea sa în pregătirea raportului. vor, voi transmite o copie a declarației spitalului secretariatului. Și apoi, legea nu face o distinție de gen, acest lucru este uh, clar. Probabil că trebuie să facem o mai mare instruire a autorităților, a celor din sistemul judiciar, ca să înțeleagă mai bine diferența de sexe. Mulțumesc, președintele. Mulțumesc. Uh, Ehm, dau cuvântul reprezentantei Comisiei. Uh, Noi vom uh, revizui uh, situația penitenciarilor din Turcia, o facem în mod regulat. În uh, ianuarie 2011 vom avea un peer review groups este vorba despre o evaluare făcută de specialiști din statele membre care merg și evaluează situația din închisurile din Turcia. La sfârșit, ei redactează un raport pe care îl prezintă autorităților turce într-un dialog politic. Deci uh, vom încerca să obținem mai multe informații cu această ocazie. Acum, ceea ce aș vrea să fac este să uh, răspund tuturor întrebărilor printr-un comentariu general, și anume, astăzi, în Turcia, vedem că există multe tensiuni. Avem uh, o situație în care nu există condiții de participare egale în ce privește democrația, drepturile omului și statul de drept. Nu există condițiile de, egale de participare pe care le avem în Uniunea Europeană din această cauză se încalcă drepturile minorităților, drepturile disidenților și așa mai departe. Noi uh, ar trebui să considerăm că aceasta este principala provocare cu care se confruntă societatea turcă. Am mai existat o întrebare în legătură cu capitolul 23. Numai Germania și Franța blochează acest capitol sau sunt și alții? Uh, deocamdată cred că doar ele două, dar va trebui să obținem unanimitatea ca să putem să-l deblocăm. Nu știu dacă se mai ascunde cineva în culise, doar de cele două state, știm sigur. Ei bine, iată de ce este nevoie de Parlamentul European, pentru că noi suntem cei care va trebui să aruncăm lumină asupra acestor Uh, proceduri absolut opace ale Consiliului. Este inacceptabil ca votanții noștri să nu știe ce se întâmplă în culise. Andrew Gardner, ați primit și dumneavoastră câteva întrebări. Da, voi răspunde la întrebarea care mi-a fost adresată direct cu privire la situația din închisori. Ca în alte ca la alte organizații ale societății civile, Amnesty International nu are acces direct la um, închisorile din Turcia. Turcia nu a ratificat uh, protocolul la Convenția împotriva torturii, deci uh, nu putem ști exact care este situația, dar avem tot felul de rapoarte privind încălcări sistematice ale drepturilor omului acolo. Am uh, avut întrevederi cu foști deținuți cu avocați care au acces la clienților în penitenciare și avem mari îngrijorări în ce privește penitenciarele de maximă siguranță din toată țara, mai ales uh, în ce privește dreptul la asociere. Deținuții care au statut de deținut politic nu au voie să se asocieze cu alți deținuți iar uh, circulara dată de ministru prin care prizonierii ar avea uh, voie să se asocieze cu alți deținuți timp de 10 ori pe săptămână nu este pus în aplicare în toată țara și în fiecare închisoare. De multe ori, uh, deținuții se pot asocia uh, cu alți timp de doar o oră pe săptămână, iar uh, în restul timpului sunt uh, ținuți în izolare. În ce privește accesul la tratamentul medical, că tot s-a pus întrebarea, Amnesty International a spus timp de multă vreme că Institutul de Medicină Legală, care este organul responsabil cu luarea de decizii în această privință, nu este independent, deoarece este subordonat Ministerului de Justiție. Ar trebui să devină autonom dacă vrem ca situația să se îmbunătățească. Acest lucru a fost spus și de Comisia de Inspectori uh, Prezidențiali care a publicat un raport la începutul acestui an. A spus că uh, are aceeași concluzie în legătură cu Institutul de Medicină Legală. Mulțumesc! Mulțumim, Andrew Gardner, și mulțumim tuturor pentru uh, contribuția dumneavoastră. Discuția va continua. Acum I-aș ruga pe toți vorbitorii să nu își depășească timpul alocat pentru a putea beneficia cât mai mult de discuția cu invitații noștri. Probabil că data viitoare vom avea alți invitați care vor proceda exact ca și cei de dinaintea lor, se vor lungi prea mult. Cred că ar fi bine ca din când în când să le dăm instrucțiuni scrise vorbitorilor. În orice caz, mulțumim pentru contribuția noastră foarte valoroasă. Mergem mai departe la Următorul punct de pe ordinea de zi. Discutăm situația din închisorile din Siria și Liban. O să vă rog să părăsiți sala în liniște, dacă trebuie să o părăsiți. Cred că nu mai are rost să vă spun de ce am ales să discutăm situația din închisorile siriene și libaneze. Vreau doar să vă atrag atenția asupra anumitor cazuri din Siria care au fost studiate foarte atent. Domnul Haitzem al malech uh, un avocat foarte proeminent pentru drepturile omului, care are 80 de ani și care acum este în închisoare, deoarece a răspândit uh, idei care încalcă că sentimentul național. Vă rog insistent să vă deplasați în liniște. Așadar, acest domn este în închisoare. Foarte recent a primit uh, premiul Alkmara pentru 2010, decernat de Elveția, cred. Dumnealui a fost uh, candidatul pe care l-am susținut eu pentru premiul Saharov. A fost deci nominalizat la acest premiu și uh, sperăm ca cazul său să atragă atenție din partea tuturor. De asemenea, domnul Mohamed al-Hassani este și el deținut eh, pe, din cauza activității pro-drepturilor omului în Siria. Siria este o țară care încearcă să aibă relații tot mai apropiate cu Uniunea Europeană, așa că cred că este important să analizăm aceste cazuri. Vom începe deci cu Siria. Îl invit pe domnul Nadim Huri să ia cuvântul, după care domnul Ias El Malech, fiul uh, domnului El Malech. Șapte minute pentru fiecare. Domnule Huri. Mulțumesc, domnule președinte. Să vorbesc și despre Liban acum sau voi mai avea ocazie? Cred că ar fi mai bine să le discutăm împreună, dacă sunteți de acord. Bine, atunci am să încep cu Liban și am să termin cu Siria, ca domnul Elmale să aibă o continuare. Mă numesc Nadim Huri, sunt um, director la Beirut pentru Human Rights Watch. Mă ocup de Siria și de Liban. Vă mulțumesc foarte mult pentru invitație. Am să încep cu Libanul. În ce privește condițiile de detenție? Există 20 de închisori în uh, Liban, și uh, am constatat până acum trei probleme mari în legătură cu Libanul. Avem destul de multe informații pentru că, deși condițiile actuale sunt proaste, lucrul cel mai pozitiv este că avem un acces destul de bun deocamdată. Este suficient de ușor să obținem informații sistematice cu privire la situația din teren. Prima problemă majoră în Liban este supraaglomerarea închisorilor. Avem actualmente 5500 de deținuți pentru o capacitate oficială de 3700. Capacitatea efectivă este și mai mică. Este vorba despre sute de mii numi. Deci, ă, problema ar fi nu să constru- construim ă, închisori mai mari, ci ă, problema este generată de faptul că se face detenție provizorie înainte de darea sentinței. 16% din totalul deținuților sunt de fapt 16% sunt deținuți provizoriu și uh, o mare parte sunt deținuți după ce pedeapsa deja le-a fost uh, executată. 13% din uh, deținuți sunt deținuți străini care și-au încheiat de fapt pedeapsa. Întrebarea este de ce se mai află ei în închisoare după ce și-au executat pedeapsa și încă într-un număr atât de mare. Motivul este dat de circularea din 2004, care a formalizat pe hârtie o practică ce exista și înainte. Orice uh, străin care și-a executat pedeapsa trebuie să uh, fie adus la cunoștința Serviciului de Securitate Generală care se ocupă de toate problemele uh, străinilor. iar uh, timpul de evaluare a fiecărui caz poate să ajungă până la câteva luni sau chiar un an. În acest timp, uh, străinii rămân în închisoare și vă amintesc că închisorile sunt supraaglomerate. Mai avem altă problemă în legătură cu refugiații și azilanții, deoarece după ce își servesc, uh, după ce își execută închisoarea, pedeapsa cu închisoarea, ei sunt repatriați în Irak și sau în alte părți. Iar uh, autoritățile sirienele vor spune, bine, atunci uh, dacă te temi să, fie, să nu fii arestat uh, la întoarcerea în țara ta natală, te mai ținem în închisoare o perioadă. Deci acesta este o posibilitate sau mai fi cealaltă posibilitate în care ei sunt repatriați împotriva voinței lor. O altă problemă. Aceste închisori au condiții foarte proaste, nu este suficientă lumină, nu este suficientă aerisire. Într-un raport din 2007 s-a arătat că lipsește aerul proaspăt în 5 uh, închisori din 20, lipsește lumina soarelui în celulele deținuților, în proporție de 13 din 20 de închisori. Instalațiile sanitare sunt foarte vechi, bolile se răspundesc foarte rapid, uh, dușurile sunt murdare un grup local pentru drepturile omului a afirmat că 15 uh, um, închisori, uh, că multe închisori nu au suficiente paturi, că deținții trebuie să doarmă pe podea. Apoi nu se mai face niciun fel de separație între cei care sunt deja condamnați și cei care sunt în detenție provizorie. Există iarăși o discriminare între străini uh, care nu pot să fie vizitați de nimeni și cei care sunt uh, deținuți, uh, care sunt cetățeni, care au familie aproape și care le poate aduce mâncare, au total alte condiții. Apoi, după ora 5, gardienii nu mai pot deschide ușa celulei fără permisi- permisiunea procurorului. Deci apar tot felul de întârzieri ale proceselor fără justificare. Pe uh, hârtie, uh, avocații au dreptul de a-și vizita clienții, uh, avocații au dreptul de a merge acolo și a vedea care sunt condițiile, dar de multe ori ei nici nu se deranjează. Deci, acestea sunt problemele în Liban. Există trei închisori care ne preocupă în mod special în Liban. Prima, este cea a Ministerului Apărării. Aceasta se găsește la subsolul ministerului, a fost declarată doar în 1995. Acum este folosită atât ca uh, închisoare cât și ca loc de interogare, este controlată de Serviciul de Informații Militare. Doar uh, Crucea Roșie are acces la această închisoare. Rapoartele Crucii Roșii Uh, sunt, uh, nu sunt publice, deci nu prea știm exact ce se întâmplă acolo. Human Rights Watch a primit uh, tot felul de uh, rapoarte privind uh, rele tratamente și tortură, în, mai ales în ce privește uh, membrii suspectați de a aparține uh, serviciilor israeliene sau uh, organizației El Fatah. La închisoarea Rumie am constatat o altă problemă Acolo, um, Agenția de uh, Informații, Serviciul de Informații Secret uh, este cel care o controlează și apoi mai avem o închisoare pentru străini care a fost construită într-o parcare sub un pod, iar condițiile sunt uh, extrem de proaste. Autoritățile libaneze au făcut eforturi pentru a îmbunătăți situația din închisori, s-a lăsat o dezbatere largă și s-a recunoscut faptul că ele constituie o rușine și nu se mai poate continua așa. S-au făcut eforturi pe trei niveluri. Mai întâi, s-a încercat îmbunătățirea unor structuri. În zahle, în aprilie anul acesta s-a deschis o nouă închisoare pentru bărbați. În al doilea rând, s-a încercat să se rezolve problema supraaglomerării. După atâția ani s-a Uh, înființat în sfârșit o comisie care să revizuiască sentințele și uh, poate că cei care uh, dau dovadă de bună purtare să poate fi eliberați mai devreme. Dar această comisie funcționează foarte greu și abia câteva cazuri au intrat în atenția ei. Și, în fine, în cooperare cu UNODC, să se transfere uh, jurisdicția asupra închisorilor de la Ministerul Apărării la Ministerul de Justiție. Uniunea Europeană a jucat un rol cheie. Fie instituțiile directe, fie statele membre au încercat să intervină. Uh, de exemplu, în acest an uh, s-a acordat suma de uh, 140.000 de euro pentru îmbunătățirea condițiilor din închisori. De asemenea, se încearcă un schimb de bune practici, încercăm să angajăm consultanți pentru a construi un nou penitenciar. Dar este foarte important ca Uniunea Europeană să rămână angajată în acest proces în Liban, pentru că nu trebuie doar să construim uh, clădiri mai bune sau mai mari, ci trebuie să ne folosim de această ocazie pentru a schimba practicile actuale din Liban. Dacă la um, această supraaglomerare uh, de deținuți mai adăugăm 66 care sunt în detenție provizorie, 13 care și-au ispășit deja pedeapsa și rămân în continuare în închisori, avem deja un 179. Deci eh, trebuie să facem ceva, trebuie să reducem detenția provizorie și um, să încercăm tot felul de alternative care um, pot fi găsite în alte părți ale lumii. De exemplu, putem să ne inspirăm de la alții. Și, în fine, mai așteptăm um, să vedem rezultatele unei investigații uh, cu privire la uh, aplicarea torturii. Siria a semnat protocolul la Convenția împotriva torturii, dar nu a creat niciun mecanism la nivel național și nici măcar nu a depus raportul inițial, care ar fi trebuit depus acum 9 ani. Și ca să trecem la Siria, foarte pe scurt, sunt convins că domnul Maleh va vorbi mai mult despre cazuri individuale. Eu am să spun, în general, că principala problemă este accesul la informații. E foarte greu să obținem informații. Nimeni, uh, niciun organ independent nu vizitează uh, Siria astăzi. Prima problemă ar fi proliferarea serviciilor de securitate și a centrelor de detenție. Siria are mai multe servicii de securitate uh, cu nume de tipul lui Kafka 238 sau 642. Oamenii sunt uh, deținuți uh, în centre de detenție, în condiții de izolare, nu li se permite uh, niciun contact cu lumea de din afară. Apoi, am mai primit informații că mulți oameni au murit în timp ce erau ținuți în centrele de detenție, dar nu avem acces la rapoarte judiciare, nu a început nimeni nicio anchetă și uh, foarte adesea familiile sunt științate foarte târziu. În ce privește tortura, uh, am avut mai multe cazuri, uh, nu doar uh, militanți, ci și blogări au uh, fost uh, supuși acestor tratamente. În mai 2010, uh, adică în acest an, Comisia Internațională împotriva Torturii a spus că este îngrijorată cu privire la numeroasele uh, cazuri în care autoritățile siriene sunt acuzate că ar fi practicat tortura. Și, în fine, încă o problemă care ne preocupă este închisoarea Sednaia. Aceasta este condusă de uh, serviciul armat și știm că în um, iulie 2008 a avut loc o răzmeriță foarte mare. Um, Sednaia se află la câțiva kilometri de Damasc. Este o închisoare foarte mare și avem o estimare 2000 uh, până 3000 de deținuți ar fi acolo, nu știm exact, este doar o estimare. A avut loc o confruntare între uh, gardieni și uh, deținuți. A durat câteva luni, din câte am aflat, și probabil vreo câteva zeci de ținuți au murit în această confruntare. De ce vorbesc în termen general? Pentru că astăzi, după 2 ani și jumătate de la producerea incidentului, încă nu s-au primit informații oficiale cu privire la ce s-a întâmplat. După 2 ani s-au permis uh, câteva vizite, însă mai există 60 de deținuți despre care nu avem nicio informație, iar autoritățile siriene au refuzat să dea vreo informație cu privire la starea lor. Și, în fine, în ultimul lucru, înainte să cedez cuvântul domnului Maleh, cred că uh, pentru mulți deținuți s-au făcut câteva lucruri bune, însă există mii de activiști pentru drepturile omului în închisoare astăzi în Siria care sunt judecați și tratați drept uh, criminal de drept comun. Foarte adesea sunt hărțuiți de alți deținuți. Nu știm dacă autoritățile îi incită pe aceștia să-i hărțuiască sau nu. Dar în orice caz, Știm că ei nu se bucură de acces la servicii medicale, știm că suferă în condiții foarte proaste, știm că în plus sunt hărțuiți de ceilalți deținuți. Cam atât, mulțumesc foarte mult. No, thank you. Vă mulțumim, um, domnule Uri, pentru toate aceste informații despre închisorile din uh, Liban și Siria. Deci, cred că deja am spus că dumneavoastră sunteți uh, cercetători la Human Rights Watch. Și acum o să discutăm mai în detaliu despre Siria și am să-i dau cuvântul lui Ias El Maleh. Doamnă președinte, stimați deputați, vă mulțumesc că m-ați invitat la audierea de astăzi. Este foarte greu să discut despre închisorile din Siria ca să nu, și să nu menționez aceste dispariții. Dispariții uh, care de fapt reprezintă un fenomen care există în Siria din anii 70. Practic, prima dispariție a unei personalități a fost în 1979. Și, din păcate, uh, uh, actualul președinte al Siriei nu a făcut nimic să stopeze acest fenomen, așa cum nici lui nu a făcut nimic se estimează că în jur de 4500 de prizonieri de opinie sau deținuți politici există în Siria și ei uh, trebuie să um, execute sentințe care sunt de câteva zile până la câțiva ani. Vreau să mă refer mai ales la cazul uh, unui deținut care a dispărut pe 14 octombrie 2009, care uh, a fost dat dispărut uh, și mai multe zile nu s-a știut nimic despre el. De asemenea, știm de o tânără autoare a unui blog care și ea a fost dată dispărută uh, în timpul verii și abia în urmă cu câteva zile a fost eliberată. De asemenea, un alt caz al lui Chemali care a, a fost condamnat la închisoare în anul 2009 și încă nu a fost eliberat și între timp uh, a dispărut și se crede că a murit din cauza torturii. În mod sistematic se practică tortura și se moare din cauza torturii în închisorile din Siria. Și atunci când vorbești despre aceste lucruri, când vorbești cu foști deținuți, uh, cu, uh, chiar și cu cei care au fost în detenție provizore, vei asculta tot timpul povești îngrozitoare despre tra rele tratamente, despre uh, metode de tortură. Există nenumărate metode de tortură aplicate, printre care tortura cu apă, cu mucuri de țigară, cu cabluri electrice, uh, um, lovirea, biciuirea, insulta, amenințarea cu torturarea membrilor familiilor, că e vorba despre uh, soții, părinți, copii și așa mai departe mai ales uh, deținuții din etnia curdă sunt victime ale torturii și mor din cauza torturii. Și nu se poate face o listă exhaustivă cu toți, a, toate aceste victime din cauza lipsei timpului. Mamel Hanjul a fost uh, deținut în mod arbitrar în, uh, din 2004 și a fost bătut de un ofițer militar cu o, o armă automatică pe care um, eu tot trântea de cap și din cauza um, rănilor a fost transferat la spital unde s-a putut constata că suferise torturi în mod regulat. Până la urmă, el a fost eliberat, uh, familia a putut să-l preia, dar tot timpul s-a plâns de uh, dureri la cap și de alte suferințe și uh, pe 13 mai 2004 a murit din cauza nenumăroaselor hemoragii interne cauzate de bătăile pe care le-a suferit în timpul detenției. Hiras Atmuna a fost omorât la centrul de detenție din uh, Hasmus în, în timpul uh, anchetării uh, și interogatorului din 2007. În anul 2009, o patrulă militară a uh, dat cadavrul unui alt uh, uh, suspect care a fost uh, deținut timp de patru luni și torturat din cauza că era suspectat de a, a fi islamist. Și exemplele pot să continue astfel. Și se uită tot timpul că acești deținuți uh, sunt uh, da, tați, soți și, uh, și uh, în general uh, sunt persoane care au făcut studii, de exemplu cazul unui profesor sau cazul unui avocat. Apoi, domnul Ace este un alt exemplu. El a fost um, bătut uh, uh, până ce au murit din cauza bătăii și asta după ce a fost tras cu forța din mașină, a fost bătut în fața soției și a copiilor, deci în, în plină zi, în, timpul, uh, în plină stradă. O altă persoană bănuită de a fi furat bani dintr-o bancă a fost și ea bătută și omorâtă în timpul detenției uh, provizorii. Și a fost suficient de două zile de detenție pentru ca această persoană să fie omorâtă și apoi familiei să-i fie dat doar uh, uh, corpul neînsuflețit. Pe 1 mai 2010 avem un alt exemplu a unei alte persoane care a, a, a fost de asemenea omorâtă uh, în bătaie. Am primit și alte rapoarte din ce s-a întâmplat în alte închisori. De exemplu, o altă metodă de tortură în uh, camere foarte mici și unde se poate observa un cablu electric, un uh, container metalic și uh, de multe ori, chiar când vizitez închisoarea, auz țipetele uh, celor care sunt uh, torturați. Și închisorile din Siria sunt supraaglomerate. De multe ori, ca să poți să te deplasezi până în, uh, la uh, toaletă, trebuie să calci peste corpurile celorlalte, celorlalți deținuți. Acum vorbesc despre cazul domnului El Malek, tatăl meu. El, uh, spre diferență de alți deținuți, este tot timpul însoțit de un paznic nu are acces la niciun fel de uh, material scris și nici la librăria închisorii. Bineînțeles că uh, situația sa este similară cu altor deținuți pe, pe, pe motive de uh, conștiință și de opinie. Centrele de detenție din Siria sunt nenumărate este practic, există unul la fiecare colț de stradă, fiecare serviciu de uh, securitate are o, o pivniță pe care o poate folosi drept închisoare. Tot din lista de timp nu are sens să enumăr toate centrele de detenție care sunt uh, dovedite, cunoscute. Înainte de a încheia, aș vrea să menționez pe scurt lupta avocaților care vor să apere drepturile celor care sunt deținuți în Siria știind că există impunitate pentru cei care comit violări ale drepturilor omului. Și acuzații sunt hărțuiți, de exemplu chiar de uh, um, uh, baroul din uh, Siria, care nu este uh, independent. Și unii sunt chiar uh, uh expuzați din uh, barou și li se interzice uh, uh, practica avocaturii pe viață. Uh, la fel se întâmplă și cu avocații care militează în ONG-uri sau în general pentru drepturile omului sau ajung să fie ei înși, înșiși uh, în închisoare și nu au dreptul să fie uh, vizitați de colegi avocați pentru ca să li se organizeze apărarea, pentru că acești avocați au nevoie de autorizația baroului pentru a putea să uh, își viziteze foștii colegi acum deveniți deținuți. multe lucruri se schimbă, dar așa cum eu însumi am auzit și cred că și dumneavoastră, în realitate situația nu face decât să se înrăutățească și vă rog să faceți tot ce puteți ținând cont de, de uh, ce vă spune conștiința dumneavoastră pentru a ajuta poporul din Siria, pentru că aici situația este pe punctul de a exploda. Mâine la Damasc se întâlnesc oficialii Comisiei Europene cu autoritățile siriene apropo de semnarea acestui acord de asociere. Dar semnarea unui acord fără a cere îndeplinirea unor anumite condiții preliminare nu ar fi în uh, sprijinul drepturilor omului din Siria. Vă mulțumesc! Mulțumim, domnule Ias Elmalek pentru faptul că ne-ați dat atât de multe detalii despre metodele de tortură din centrele de detenție din Siria și din închisorile din Siria. Acum este de datoria noastră să dăm cuvântul Comisiei Europene ca să știm ce poate să facă Uniunea Europeană mai mult pentru a pune capăt acestor uh, practici. Pentru toți ceilalți trebuie să spun că există multe alte țări în care aceste metode inumane uh, încă uh, se practică și că astăzi vorbim despre Siria și Liban, doream să vorbim și despre Israel și Palestina, dar din păcate nu am putut să uh, avem pentru astăzi niște oratori de calitate. Deci, îl rog pe reprezentantul comisiei să ne dea punctul său de vedere și de asemenea dacă puteți să ne spuneți mai multe despre acest parteneriat de um, asociere. Mulțumesc, doamna președinte, pentru faptul că ați organizat această audiere. Doresc să mulțumesc domnului Hude și domnului Almalah pentru prezentările lor care ne-au adus atât de multe informații la cunoștință. Dați-mi voie să vă spun că împărtășim multe dintre îngrijorările pe care dumneavoastră le-ați evocat până în prezent în ceea ce privește, spre exemplu, Siria, cazurile de uh, tortură, de tratament inuman, uh, faptul că anumite persoane sunt aruncate în închisoare fără niciun fel de respect pentru drepturile deținuților. Acest lucru demonstrează că situația drepturilor omului în Siria încă nu s-a îmbunătățit concret în ultimii ani în Siria și că vedem că există încă discrepanțe mari în ceea ce privește modul în care Siria își îndeplinește angajamentele pe care le-a luat la nivel internațional, uh, și anume aplicarea Convenției împotriva torturii. există voci foarte uh, numeroase care în mod public se referă la aceste încălcări ale drepturilor omului. Poate că ați remarcat faptul că doamna Ashton pe 27 iulie a dat o declarație în care amintește în mod serios care sunt angajamentele Siriei uh, luate la nivel internațional și doamna Ashton s-a referit la uh, cazurile Uh, care au fost deja evocate, uh, domnul Al-Maleh și domnul uh, Ali Abdullah. Doar săptămâna trecută, pe 18 octombrie, uh, șeful de delegație al Uniunii Europene în Siria a repetat acest mesaj într-o declarație publică uh, în momentul în care s-a a participat la o ceremonie de decernare a unui premiu foarte prestigios. Uh, știm că Curtea de Apel a respins apelul înaintat de domnul Al-Maleh. Însă ce pot să vă spun este că vom continua să monitorizăm acele cazuri, cele evocate și multe altele, în ceea ce privește modul în care Siria respectă drepturile omului și drepturile deținuților. Vom continua să evocăm aceste subiecte în discuțiile noastre cu reprezentanții sirieni și delegația care va merge la Damasc va continua monitorizarea modului în care se desfășoară procesele uh, și va încerca să uh, contribuie prin bune practici la îmbunătățirea situației. Uh, vom, va exista sprijin pentru familii, pentru avocați, pentru cei care militează în favoarea drepturilor omului prin diferite instrumente financiare pe care le are Uniunea Europeană. Politica uh, de vecinătate va încerca să promoveze instaurarea anumitor, introducerea anumitor reforme și a, uh, instaurarea unui dialog între societatea civilă și autorități. Acum, în ceea ce privește acordul de asociere, după cum știți, acesta este în discuție încă din octombrie 2009. Uh, nu s-au înregistrat progrese pentru că partea siriană nu a dorit să-l semneze. Uh, se evaluează încă impactul economic și politic al unui astfel de acord. Dați-mi voie să repet că plecând de la acest lucru, prin politica de vecinătate, noi vedem acest acord de parteneriat ca o posibilitate de a stabili un dialog politic permanent cu Siria și pe tema drepturilor omului. Există exemple în acest sens și anume astfel de acorduri de parteneriat și de asociere permit ulterior o influență reală asupra situației din țara respectivă. Acum în ceea ce privește Libanul da, Human Watch Rights. Într-adevăr, a redactat un raport pe această temă și știm că există anumite angajamente luate de Liban în ceea ce privește respectarea drepturilor omului. Însă e vorba aici de întărirea capacității judiciare în ceea ce privește lupta împotriva uh, torturii. Vom vedea cum anume Libanul va implementa această convenție aici există un plan de acțiune, avem o bază temenică pentru a evoca acest subiect în dialogul nostru uh, permanent cu autoritățile libaneze uh, și cu comisia care se ocupă de acest subiect uh, la nivelul uh, autorităților libaneze. Lupta împotriva torturii este un subiect care revine în mod repetat în discuțiile noastre cu autoritățile libaneze. Uh, știm că există cazuri de tortură, cazuri de tratamente inumane, există o lipsă de Uh, de, de uh, respect în ceea ce privește codul, legislația în vigoare. Apoi, uh, faptul că Libanul încă nu a ratificat protocolul anexat la Convenția împotriva torturii pune probleme. Libanul încă mai trebuie să facă eforturi în mecanismele sale de prevenire a torturii și să pentru că acest lucru este prevăzut drept obligație. Deci ne așteptăm ca autoritățile libaneze să facă acest lucru. Un alt subiect care a fost evocat este raportul în curs uh, referitor la Convenția de împotriva torturii. Uh, este un subiect care este încă în curs. Apoi, Uh, știm că la nivel intern în Liban nu există suficient personal, nu există suficiente resurse care să fie alocate uh, acestei, acestor programe. În orice caz, e, noi avem la nivelul Uniunii Europene un program care uh, are o durată prevăzută de cinci ani de zile, se va încheia în 2012, prin care încercăm să acordăm asistență pentru a vedea cum anume autoritățile libaneze pot să-și îmbunătățească situația. Uh, așa cum spunea domnul Uri, reprezentanții comisiei vor vizita două închisori în această săptămână și vor lansa uh, mai multe uh, apeluri pentru reforme în ceea ce privește sistemul penitenciar. Apoi, instrumentul pentru democrație și pentru drepturile omului poate să susțină proiecte ale societății civile și ale ONG-urilor în acest domeniu. Vă mulțumesc pentru atenție. Thank you, Mr. Hertz. Mulțumesc, domnule Wörth. Doi colegi au cerut să ia cuvântul. Mai întâi, doamna Brepols. Thank you, mevrouw eh, de voorzitter, en ook uh, Mulțumesc, doamna președinte. Aș dori să mulțumesc invitațiilor noștri care ne-au uh, furnizat foarte multe informații despre Liban. Săptămâna viitoare voi participa la o delegație oficială pentru Uh, Comisia Comună Mixtă uh, pentru Mașrec. Vom merge săptămâna viitoare la fața locului. Avem deja contacte cu asociații care militează pentru drepturile omului, cu Biroul pentru Drepturile Omului din Beirut. Vom vizita o tabără de refugiați palestinieni Nu vom avea posibilitatea să vizităm închisori, dar cred că informațiile pe care le-am primit sunt interesante pentru că avem întâlniri la nivel înalt care sunt prevăzute cu diferiți miniștri, ministrul de interne, ministrul justiției, ministrul apărării și cu siguranță îmi iau angajamentul în calitate de membru acestei subcomisii să evoc situația închisorilor din Liban. cu ocazia acestei vizite a delegației noastre. Acum aș avea o întrebare pentru domnul Uri. Aș dori să știu dacă ne poate da mai multe informații în ceea ce privește cetățenii străini care se află în închisoare și care reprezintă 13% din populația uh, din penitenciare. Aș dori să știu, uh, eventual, dacă avem statistici în ceea ce privește țările de origine ale acestor uh, cetățeni străini și care sunt infracțiunile comise de acești uh, cetățeni străini. Acum, în ceea ce privește Siria. A fost evocată situația prizonierilor politici, numărul de prizonieri politici, care nu este cunoscut. Asociația Human Rights Watch evocă o cifra de evocă cifra de mii de oameni care s-ar afla în închisoare pentru că au avut legături cu anumite asociații, eh, știu eu, curde sau care au făcut parte din societatea civilă, care a militat pentru anumite drepturi sau care au uh, avut afinități cu opoziția și se află astăzi în închisoare, închisoarele securității. Și întrebarea este următoarea. Oare prizonierii politici sunt judecați de tribunale speciale și nu au dreptul la un proces echitabil? Aveți eventuale informații suplimentare pe această temă? Acum, în ceea ce privește cazul domnului Almaleh. Aș fi vrut să adresez o întrebare comisiei. Comisia spune că face tot ceea ce îi stă în putință și că utilizează toate ocaziile pentru a evoca acest caz specific. Domnul Elmaleh se află în închisoare de peste un an de zile și ascultăm aceleași declarații de un an de zile încoace în răspunsurile pe care le formulează Comisia. Deci vedem că toate aceste eforturi, aceste demersuri din partea Comisiei nu duc la un rezultat pozitiv statele membre și doamna Ashton ar putea poate să se gândească la alte măsuri ce ar trebui să fie luate. Și atunci mă adresez Comisiei. Care sunt celelalte măsuri, acțiuni pe care statele membre, Comisia ar putea să le uh, adopte pentru a ajunge la un rezultat mai bun? Veți uh, primi rapoarte mai detaliate, stimate doamne, dacă mergeți la Beirut, pentru că am înțeles că Human Rights Watch are sediul la Beirut. Deocamdată nu avem timp pentru răspunsuri detaliate. Bun. Um, a, acum președinta delegației, președintele delegației, domnul De Rosa. Da, doamna președinte, am să fiu succint. Mă bucur că ați organizat această audiere. Vreau să întreb comisia uh, cu privire la faptul că nu există niciun progres în legătură cu Siria. Totuși, uh, văd că Comisia Europeană încearcă să continue un fel de politică europeană de vecinătate, ca să zic așa. Cum justificați acest lucru? Mi se pare absolut uluitor. Având în vedere prezentarea detaliată pe care am ascultat-o astăzi, a modului în care deținuții sunt arestați, uh, sunt tratați, cum dispar oamenii fără nicio explicație. Cum puteți să continuați cu acest acord? Am înțeles că încercați să aveți un dialog uh, regulat și că puneți drepturile omului pe agenda discuțiilor. Totuși, cum veți ține cont uh, de cele pe care tocmai le-am auzit? În ce moment va spune Uniunea Europeană am încercat să fim deschiși, am încercat să ne dezvoltăm relația pe baza unei recunoașteri a drepturilor omului. Am încercat să facem comerț împreună, dar acest lucru nu funcționează și vom pune capăt acordului. În ce moment veți spune acest lucru? Și de ce, dacă nu există niciun progres, de ce vreți să continuați cu acest acord? Și când veți uh, pune punct? Mulțumesc. Thank you, Mr. De Rosa. Mulțumim, domnule De Rosa. Acum am să dau uh, cuvântul uh, domnilor Uri și Elmalek. O să vă rog să fiți uh, foarte succinți pentru că mai avem încă o audiere pe ziua de astăzi. Da. Domnul Huri, mulțumesc pentru întrebările adresate. În ce privește numărul de cetățeni străini care, nu sunt, care sunt deținuți în închisoare, procentul este de 35%. 13 sunt cei care și-au ispășit pedeapsa și rămân în închisoare. Mulți sunt palestinieni, uh, mulți sunt uh, sirieni și uh, um, mulți alții sunt sudanezi. Avem apoi o populație foarte mare printre deținutele uh, Uh, din această țară. Avem mulți, uh, multe uh, muncitoare care vin din Filipine, Sri Lanka sau Nepal. De ce se găsesc în închisoare? Primul motiv este că marea lor majoritate nu au permis de ședere, nu au hârtiile în regulă, deci. Dar acest lucru nu este neapărat lucrul lor, este pentru că angajatorii le confiscă documentele. Un al doilea motiv ar fi că comit uh, infracțiuni precum uh, furtul. Dar uh, vă stă la dispoziție mai multe detalii dacă doriți. În ce privește problema curților extraordinare din Siria, da, există o instanță care se numește Curtea Supremă pentru Securitatea Statului. A fost uh, creată conform legii privind starea de urgență. Din câte știm, uh, um, judecă și uh, dă sentință pentru aproximativ 250 de oameni în fiecare an. S-ar putea să se deschide chiar și o a doua uh, cameră a acestei instanțe în acest an. Judecătorii um, nu se pensionează din funcția de la această instanță, chiar dacă avem uh, judecători care ar trebui să se pensioneze acum 8 ani, ei rămân în continuare în funcție. Uh, știm că mulți activiști poliști, politici și blogări au fost uh, condamnați de această instanță. Deci lucrurile nu numai că nu se îmbunătățesc, această curte pentru securitatea statului reprezintă chiar un obstacol. Și uh, s-a mai pus o întrebare, uh, care este adevărata strategie europeană în legătură cu Siria? Cred că aceasta este întrebarea câștigătoare aici. Da, s-au făcut foarte multe declarații, toată lumea este frustrată, nimeni nu știe uh, care va fi uh, pârghia pe care o vom folosi în legătură cu Siria, dar acum cred că este momentul să ne regândim strategia. Uh, toată lumea știe că este foarte clar să se definească o strategie clară pentru Siria, dar ce este clar este că strategia actuală nu funcționează. Mulțumesc. Uh, Mulțumim, domnul Elmaleh. Mulțumesc. Pot să răspund la două dintre întrebări. Una privind numărul deținuților. Am aici câteva cifre care concordă uh, Um, între toate organizațiile privind drepturile omului din Siria și din afară. Avem 45.000 de deținuți pentru uh, motive, pentru motivul de uh, a-și fi exprimat opinia și mai avem vreo 17.000 de dispăruți. În ce privește procesele, este foarte ciudat, nimeni nu poate să vină cu un răspuns uh, clar, uh, nimeni nu știe exact cum se desfășoară ele. Avem uh, două cazuri similare, cazul tatălui meu și domnului Mohamed Asani. Ambii sunt avocați și uh, au fost confruntați cu exact aceeași acuzație, și anume că răspândesc uh, vești false. Unul, uh, tatăl meu a fost judecat într-un tribunal militar, iar celălalt într-un tribunal civil. Ambii au primit aceeași sentință, trei ani de închisoare. De ce Uh, l-au ales pe tatăl meu. Tatăl meu niciodată nu a lucrat în armată, dar în ultimii 10 ani este a treia oară când e judecat de un tribunal militar. În 2002, în 2004 și acum. De ce s-a întâmplat acest lucru? Nu știu. Nu știu modul în care își aleg deținuții și modul în care îi alucă unui tribunal sau altul. În orice caz, ambii au primit aceeași pedeapse. Sunt, de fapt, pedese predeterminate. Noi am știut uh, care va fi pedeapsa domnului Hasani înainte să fie dată de judecător în sala de judecată. Așa funcționează lucrurile în Siria. Mulțumim. Thank you very much, uh, Mrs. Domnul Hertz. Mulțumim, doamnă președinte, și mulțumesc membrilor uh, Parlamentului care au pus întrebări atât de uh, oportune sunt legate. Într-adevăr, problema se pune cum să fim mai eficienți în, uh, într-o situație în care Uniunea Europeană, printr-o rezoluție din 9 septembrie, încearcă să obțină un oarecare progres în legătură cu Siria și nu avem decât rezultate pe termen scurt. Dezbaterea în legătură cu uh, acordul de asociere uh, are loc uh, de foarte mult timp și este o dezbatere de genul cine a fost primul, ou sau găina. Oare ar trebui să ne oprim din cauza că nu există suficient progres în legătură cu drepturile omului sau pentru că uh, vom avea un acord comercial, vom reuși să promovăm și problema drepturilor omului. Știu că în Parlamentul European și chiar în această sală există tot fel de păreri uh, pro sau contra și uh, există o rezoluție din 9 septembrie dată de Parlamentul European care, la punctul 7, spune Parlamentul consideră că semnarea acestui acord de asociere oferă o oportunitate semnificativă pentru a aborda problema drepturilor omului și a întări reforma în Siria. Parlamentul cere Comisiei să profite pe deplin de această ocazie pentru a pune la punct un plan de democratizare uh, pe care să-l propună autorităților siriene. Iată deci ce consideră majoritatea parlamentară. Mulțumesc. Președintele, mulțumesc. Da, într-adevăr, dar mai trebuie menționat că calea de la semnarea unui acord și ratificarea acestuia poate fi destul de lungă și ea ar trebui să reprezinte un pretext foarte bun pentru îmbunătățirea drepturilor omului. Tot ce am auzit astăzi a fost prezentat de niște martori de foarte bună credință, credibili, care ne-au prezentat aici niște lucruri foarte grăitoare și cred că ar trebui să ridicăm această problemă din nou, deci. Să nu uităm despre Liban și despre Siria. Mulțumesc, mulțumesc foarte mult pentru prezență. Uh, nu o să ne îndepărtăm foarte mult de uh, acest subiect. Am să dau citire Convenției Internaționale privind drepturile civile și politice. Toate persoanele vor fi tratate cu respect și demnitate. Fac această remarcă deoarece colegul nostru Higgins este prezent și vă amintiți că acum câteva săptămâni Dumnealui a fost martorul unor abuzuri foarte grave în închisorile unei țări care ocupă președinția OSC, și anume Kazakhstanul. A fost martorul unor torturi și uh, tratamente degradante. Așadar, trecem la urmă, următorul și ultimul punct de pe de zi, Kazakhstanul. Această audiere nu a fost uh, amânată din cauza vizitei președintelui Nazarbayev la instituțiile europene, ci la cererea președintelui Parlamentului nostru a fost uh, deplasată din agenda de marți pe ziua de luni, deoarece uh, mâine are loc întâlnirea cu președintele Nazarbayev. Comisia AFET a Parlamentului a adoptat foarte recent o moțiune, o propunere de rezoluție cu privire la relațiile dintre UE și OSCE. A cerut Kazakhstanului ca înainte de summitul de la Astana din decembrie să facă pași concreți pentru a garanta valorile fundamentale precum drepturile omului, statul de drept și libertatea de expresie și sunt convinsă că sunteți uh, cu toții de acord. Sperăm ca aceste măsuri să fie uh, inițiate cât mai curând. Kazakhstan își uh, promovează candidatura pentru o funcție foarte importantă în 2012-2014 la Comisia pentru Drepturile Omului din cadrul ONU. Acum o să citesc uh, câteva cuvinte din uh, scrisoarea unui uh, coleg de-al nostru. Kazakhstanul a um, luptat pentru pentru combaterea schimbărilor climatice, pentru drepturile omului și așa mai departe, vor organiza un summit în decembrie. 20 de state vor participa la cel mai înalt nivel și este prima dată când se va ține un astfel de summit Uh, cred că prima dată după 1999. Citesc din nou pe colegul Stevenson. După cum știți, Kazahstanul are economia cea mai dezvoltată din cele cinci republici centrale asiatice. A investit foarte mult. Uniunea Europeană este acum principalul partener comercial. Iată, deci, o mică introducere. Acum, haideți să începem audierea efectivă. Yes. Uh, Firstly, we have here Mrs. Jacqueline, uh, shall I say Hale or Al? Mai întâi doamna Chaplin. Nu știu cum să pronunț numele. Deci, doamna Jacqueline Hale de la Open Society Institute, foarte cunoscut în domeniul drepturilor omului în Asia Centrală, de asemenea doamna doctor Adriana Berg de la Human Rights Watch. Și, de asemenea, avem un ONG invitat aici din Kazakhstan, a reușit să ajungă în ciuda dificultăților și pericolului personal la care s-a supus, reprezentanta ONG-ului va avea cuvântul. So, uh, let's start uh, with uh, Uh, să începem cu doamna Dr. Berg de la Human Rights Watch. Chiar șapte minute, numai șapte minute, pentru că altfel nu mai avem timp de discuție. Deci vă rog să vă rezumați la punctele principale ale prezentării. Am preferat să vă ascultăm vorbind liber și nu citind un text. Puteți distribui eventual textul mai târziu. Vă mulțumesc. Stimată doamnă președinte, doamnelor și domnilor, vă mulțumim pentru invitația pe care ne-ați adresat-o la această audiere. În ultimii șapte ani, guvernul din Kazakhstan a făcut mai mulți pași importanți, inclusiv ratificarea Convenției ONU și a instrumentelor ONU pentru a reforma sistemul judiciar și codul penal. Însă, atunci când facem o vedere de ansamblu, când ne uităm în ansamblu la situația drepturilor omului și la situația judiciară din Kazakhstan, nimic nu s-a îmbunătățit. Putem spune de altfel că situația a stagnat și uh, în unele domenii a regresat. Legile restrictive în ce privește accesul la internet și la uh, uh mijloacele de informație în, masă au uh, rămas de asemenea, există legi restrictive în ce privește dreptul de asociere. Mai mulți activiști au fost aduși în fața justiției în anul 2010 și Evgeni Jofters, care este un militant cunoscut pentru drepturile omului, rămâne în închisoare. Jurnaliștii independenți care critică politica și activitățile guvernului sunt amenințați și hărțuiți și uh, sunt sancționați uh, pentru uh, uh, defăimare sau alte asemenea delicte civile. Potrivit organizațiilor kazahe, în prima jumătate a anului 2010, cinci jurnaliști au fost agresați fizic și alți cinci au fost uh, acuzați de diverse delicte criminale. Pe, uh, în martie 2010, șeful agenției guvernamentale uh, pentru uh, informare a spus că există o amenințare uh, față de situația din Kazakhstan pe cale electronică și a început să facă o listă neagră cu diferite site-uri și există mai multe zeci de site-uri care sunt uh, blocate, ca de exemplu unele blogere foarte uh, populare în limba rusă și mai multe uh, ziare independente. În iulie 2010, autoritățile au uh, uh, refuzat să le libereze pe uh, um, directorul unui uh, ziar foarte popular din Kazakhstan, deși el deja a, uh, a ispășit un sfert din sentința sa în închisoare pentru că s-a spus că el a vrut să um, răspândească informații care reprezentau o amenințare la securitatea națională și în plus uh, uh, acestui um, director de ziar i s-a refuzat dreptul la un apel. De asemenea, Vladimir Koslov, care este un activist de la uh, partidul ALCA, este uh, deținut administrativ pentru că a, prost, a, um, a protestat și a împărțit uh, uh, uh prospecte care uh, pro, uh, protestau și uh, criticau detenția fostului director al principalei agenții care se ocupă de energia nucleară din Kazakhstan, pentru că s-a considerat că acest uh, proces fusese motivat uh, uh, politic. Igmer Marembaev, care era liderul uh, uh, unei mișcări sociale, a fost și el condamnat la 150 de zile de închisoare pentru că a uh, organizat o demonstrație pe data de 1 mai. Apoi el a fost uh, a acuzat că a insultat uh, poliția și judecătorul în timpul uh, procesului său și atunci i s-a mărit sentința cu patru ani. Deci pe puțin cinci uh, persoane plus uh, mulțime de uh, ziariști au fost condamnați pentru că nu s-au supus autorităților sau au criticat politica guvernului. atunci când se eh, s-a criticat uh, legea foarte controversată care i-a dat președintelui eh, Azerbaev imunitate pe viață. Um, ești de asemenea, când faci asemenea critici, ești de asemenea uh, uh, susceptibil de a fi pedepsit. Pe 5 septembrie 2009, directorul fondator al biroului uh, Kazah, Kazah pentru drepturile omului a fost găsit vinovat de uh, um, omucidere și, uh, deși a, a avut un proces inechitabil, a fost uh, condamnat la închisoare. El uh, a putut să beneficieze de o anumită libertate de mișcare pentru că a fost trimis într-un centru de detenție unde îi se permitea să își continue activitatea, dar nu a profitat de acest drept. Apoi există o situație foarte dificilă cu lucrătorii uh, imigranți care vin din alte uh, foste republici sovietice asiatice, care uh, sunt uh, de multe ori angajați în fermele din Kazakhstan. Le se confiscă pașapoartele, și uneori sunt condamnați la munca forțată. De asemenea, munca copiilor rămâne o mare problemă în industria tutunului și a bumbacului, pentru că unii dintre lucrători au mai puțin de 10 ani. Experții spun că mai ales în uh, cultura tutunului și a tabacului se înregistrează formele cele mai grave de exploatare și mai ales de exploatare a copiilor. De la începutul anului 2010, Philip Morris International și Philip Morris Kazakhstan și-au revizuit contractele cu fermele de tutun ca să se asigure că imigranții uh, care lucrează acolo uh, beneficiază de protecție socială și sunt uh, uh, remunerați. De asemenea, s-au luat măsuri pentru ca lucrătorii să fie mai bine formați și să existe o carte a drepturilor uh, lucrătorilor. De asemenea, s-a cerut guvernului să uh, uh, permită copiilor imigranților un acces la educație pentru a se preveni folosirea muncii copiilor. La sfârșitul lunii noiembrie va avea loc o conferință la Astrahan pe uh, tema lucrătorilor imigranți și mai ales a uh, lucrătorilor minori. De asemenea, tot în asta n-am scuzat, un Astrahan va avea la o, o nouă conferință care să permită uh, societății civile să uh, um, dezvolte strategii pentru a putea apăra mai bine drepturile omului. Nu, întâlnirea cu uh, ONG-urile nu uh, este ceva înscris pe um, agenda oficială, dar este o, o bună oportunitate de a le întâlni și de a le ajuta. S-a considerat că este un eveniment în paralel, dar autoritățile au cerut uh, hotelurilor, de exemplu, care fusese um, uh, rezervate pentru a permite organizarea acestui uh, eveniment cu societatea civilă să nu accepte rezervările. Acest eveniment a fost considerat o uh, amenințare pentru summitul oficial. Leadershipul din Kazakhstan spune că există probleme cu securitatea din cauza acestui summit din uh, Astana, dar aceste eventuale îngrijorări nu ar trebui să fie folosite drept o scuză pentru a anula conferința societății civile. De aceea, Human Rights Watch cere Parlamentul European să solicite guvernului din Kazakhstan să uh, permită acestui eveniment uh, organizat cu societatea civilă să aibă loc și să îl sprijine. Vă mulțumim pentru această ultimă informație pe care ne-ați dat-o și eu îl cunosc pe ONG Blatt și am fost foarte șocată să aflu cum uh, guvernul uh, kazah tratează ONG-urile și mai ales uh, cum a reacționat la um, um, ideea organizării acestui eveniment în paralel cu summitul de la Astana. Uh, încredere, tradiție și toleranță este uh, um, parola președinției uh, kazahe a hm, OSCE dar se pare că nu își prea respectă propriul uh, logo. Acum dăm cuvântul celelalte invitate. Mulțumesc, doamna președinte, pentru această posibilitate de a lua cuvântul în fața dumneavoastră. N-am să mai uh, repet anumite lucruri spuse de colega mea, tocmai ca să mai câștigăm ceva timp. Însă, ce pot să vă spun este că exemplul acesta este unul tipic al unei oportunități pierdute Uh, noi aveam anumite speranțe pentru acest summit OSCE care ar fi putut să, să, să fie o ocazie de a îmbunătăți situația populației. Și iată că s-a pierdut această ocazie. În decembrie 2007, fostul uh, ministru de afaceri externe Taji luase anumite angajamente care însă nu au fost în mod uh, care nu au fost pe deplin transpuse în lege. Acum, în ceea ce privește democratizarea societății, legea mass media și legea difam- difamării. În februarie anul acesta am văzut uh, cazuri în care două bloguri pe internet au fost blocate au fost blocate. Cam în același timp, guvernul a instalat un control asupra uh, providerilor de servicii internet uh, și a dat dovadă de un oarecare, aș spune eu, extremism politic. E un subiect important. Noi avem îngrijorări serioase în ceea ce privește această situație și colega mea de la Human Rights Watch a evocat deja situația în care uh, Uh, uh, jurnaliști sau uh, au trebuit să sufere presiuni din partea autorităților. Aș menționa că în același timp domnul de a fost pus sub presiune pentru că ar fi știu eu divulgat anumite secrete de stat de fapt, era vorba, unui, uh, era, era vorba de un uh, dosar în care se construia o clădire în Alma Ati și o clădire cu apartamente și s-au dezvăluit, de fapt, toate desurile acestei afaceri. Dar se pare că în Kazahstan este interzis să uh, faci asemenea lucruri. Există sancțiuni diverse, spre exemplu chiar și în cazul în care există demonstrații pentru libertate religioasă, libertate de uh, cult. Uh, statul sponsorizează sau încurajează intoleranța religioasă. Există amenințări și presiuni pentru toate comunitățile religioase sau uh, nereligioase. Deci libertatea de cult uh, este de multe ori evocată în procese, procese care nu sunt echitabile. Deci libertățile acestea fundamentale sunt restricționate. Și de multe ori există și confiscări ale bunurilor acestor asociații uh, sau fundații religioase. Deci vedem că uh, summitul uh, OSCE de la Astana va fi ocazia de a uh, influența toate aceste situații, de a introduce probabil o schimbare. Apoi, în ceea ce privește justiția și procesele echitabile, așa cum a spus și colega mea de la Human Rights Watch, există cazul celebru al jurnalistului Evgeni Ciostov. S-a menționat tortura noi încă mai avem speranța că guvernul va lua măsuri concrete pentru a lupta împotriva torturii. Adevărul este că tortura încă mai este o problemă gravă. Și de multe ori făpta și autorii acestei torturi, de fapt, se bucură de impunitate. Există un caz care a, evocat, a fost evocat de raportorul special al Parlamentului pe această temă. În noiembrie 2009, a existat o decizie a Curții Europene pentru Drepturile Omului în care se prevede faptul că cei care sunt extradați către Kazahstan riscă să fie uh, confruntați cu situații în care vor fi torturați. Cam acestea au fost uh, comentariile mele și aș vrea să subliniez încă o dată că există o oportunitate acum pentru Uniunea Europeană să încurajeze schimbările în Kazahstan. Kazahstanul a elaborat un plan național pentru promovarea drepturilor omului. Uh, și dacă acest plan ar fi uh, cu adevărat implementat, acest lucru ar duce la o îmbunătățire reală a situației în Kazahstan. Noi cerem Parlamentului European și Uniunii Europene și Comisiei Europene uh, să să ceară implementarea concretă a acestui plan în discuțiile și dialogul permanent cu autoritățile din Kazahstan. Apoi, în ceea ce privește lupta împotriva torturii, noi cerem guvernului să introducă prevederile legale necesare pentru a preveni tortura și să respecte pe deplin recomandările Comisiei pentru Drepturile Omului și de luptă împotriva torturii din partea Națiunilor Unite, recomandări care există încă din 2009. Iar în final, Aș dori să leg să cer tuturor colegilor din partea Uniunii Europene să facă presiune asupra autorităților uh, din uh, Kazakhstan pentru a îmbunătăți în mod real, în mod practic, uh, Uh, condițiile uh, de detenție, pentru că știm că e nevoie de un astfel de observator care să monitorizeze situația. Uh, ar trebui ca organizarea acestui eveniment în paralel cu summitul de la Astana să fie o ocazie de a face acest lucru, să existe posibilitatea să se facă rezervări în hoteluri și așa mai departe. Aș dori ca Uniunea Europeană să-și accentueze uh, monitorizarea în ceea ce privește situația drepturilor omului în Kazahstan. Acest lucru este deosebit de important, doamna președinte, uh, mai ales în uh, lumina faptului că Kazahstanul își dorește să aibă un uh, un vot, un loc aparte în, la nivel internațional. Și Până în prezent s-au cerut, nu, această, această cerință nu a fost îndeplinită pentru că s-a cerut în continuare din partea Kazakhstanului o îmbunătățire reală a situației. Uh, uh, uh, Mulțumesc! luăm cunoștință de faptul că acest plan pentru promovarea drepturilor omului nu a fost implementat în mod concret uh, și faptul că nu s-au transpus uh, în legislație prevederile și recomandările Comisiei pentru Drepturile Omului în partea Națiunilor Unite. Aș dori să îl salut pe domnul Kurmanov, președinte al Organizației pentru Drepturile Omului, care a reușit să fie prezent astăzi în ciuda unor dificultăți majore și a riscat viața. Deci, vă rog, uh, aveți ocazia să vorbiți în limba rusă. <clears throat> Мне удостоена честь выступать перед вами. Mulțumesc, doamna președinte. E o adevărată plăcere să am ocazia să iau cuvântul în fața dumneavoastră astăzi. Eu reprezint coaliția uh, care militează pentru drepturile omului și pentru drepturi cetățenești în Kazahstan. Și aș fi dorit să vă prezint o poziție oarecum alternativă, un punct de vedere diferit, care nu are nimic de a face cu propaganda actuală. Uh, se spune de multe ori că Kazahstanul se uh, îndreaptă către democrație, însă eu drept să vă spun, democrația aceasta nu are niciun sens concret. Și știm că reprezentanții uh, guvernului, autoritățile organizează această propagandă. Noi știm foarte bine că libertatea de asociere nu este respectată și că nu există niciun fel de drepturi garantate pentru cei care militează în favoarea drepturilor omului. Și 90% din cazurile care sunt uh, uh judecate uh, în momentul în care există acuzații împotriva activiștilor și militanților pentru drepturile omului, ei bine, vedem că de fiecare dată există sancțiuni administrative și pot să vă spun că anul acesta 25 uh, din activiștii noștri au fost deja condamnați, cei care militează în organizația noastră, în asociația noastră. Pe durata acestui an, mai mulți activiști, zeci de activiști au fost astfel condamnați din punct de vedere administrativ. Apoi, uh, în ceea ce privește cei care fac parte din opoziție, cei care sunt reprezentanți ai opoziției, ei bine, ei nu au absolut deloc posibilitatea de a participa la alegeri. În momentul în care doresc să organizeze o campanie electorală, nu au această posibilitate. Cei care au uh, bloguri pe internet uh, sunt întotdeauna confruntați cu riscul de a vedea aceste bloguri închise, pur și simplu, sau blocate. Și în realitate, spre exemplu, ziarul Respu- Re- Republica uh, reprezintă un exemplu clar de o astfel de, uh, de, de interdicții. După cum vedeți, nu a existat posibilitatea de a um, tipări acest ziar în interior. A trebuit să fie tipărit în exteriorul țării pentru a putea fi difuzat. Și bineînțeles, acest lucru pune și probleme de finanțare. Apoi, cei care sunt acuzați și de uh, activități teroriste și care sunt aruncați în temniță din această cauză. Ei bine, din cei 70 de oameni care au fost astfel judecați de către serviciile secrete, de fapt și de drept, uh, au fost acuzați de faptul că au încălcat securitatea statului. Au fost arestați de către serviciile secrete și cu siguranță că uh, vor fi extradați către Uzbekistan. Apoi, Se condamnă, bineînțeles, faptul că uh, copiii lucrează, uh, munca copiilor și de altfel reprezentanții care au luat deja cuvântul au avut ocazia să uh, evoce acest subiect în ceea ce privește tutunul, fermele de tutun și așa mai departe. Dar noi știm că toate conturile bancare uh, ar trebui să fie blocate ar trebui să nu existe posibilitatea de a înregistra astfel de activități uh, comerciale în, în uh, interior. Pentru că știm cu siguranță că aceste organizații, aceste societăți încalcă drepturile, uh, drepturile lucrătorilor. Aș fi vrut de asemenea să vă vorbesc și despre drepturile deținuților în Kazahstan pentru că anul trecut a demonstrat foarte clar faptul că situația nu se îmbunătățește absolut deloc. De fapt, închisorile din Kazahstan seamănă cu gulagul același sistem care exista pe vremea lui Stalin. E ceea ce um, am putea numi acele grupuri sau grupe de uh, uh militanți, de uh, reprezentanți care sunt însăcinați cu păstrarea ordinei. Însă, au existat zeci de proteste și de manifestații și de demonstrații împotriva uh, unor uh, astfel de măsuri represive și cei care au fost arestați în urma acestor manifestații Spre exemplu, pe uh, data de 10 august um, s-a constatat faptul că cei care au fost arestați au fost aruncați în astfel de gulaguri uh, cu metode de-a dreptul naziste, aș spune. E vorba de anumite colonii uh, în care cetățenii sunt pur și simplu izolați. Deși nu sunt absolut deloc periculoși. Pur și simplu au participat la demonstrații în favoarea libertă- libertății presei. Iar în concluzie, ei au fost condamnați ca și cum ar fi fost inamici ai statului iar sentințele au fost pe măsură. Și în, în uh, ciurda declarațiilor oficiale, reforma sistemului judiciar nu este încă o realitate. Noi chiar vedem un regres de fapt și de drept uh, referitor la drepturile deținuților. Și în ciuda faptului că există, demo, există dovezi clare despre modul în care deținuții sunt bătuți, sunt uh, tratați în mod inuman în aceste uh, gulaguri, în aceste lagăre, ei bine, există uh, dovezi clare, uh, cetățeni care au fost uciși pur și simplu în bătaie, Maxim Cajanin și alți deținuți, care nu trebuie să fie uitați, pentru că noi avem o datorie față de ei. Și astăzi putem spune că cei care militează împotriva autorităților pur și simplu se confruntă cu sentințe care pot merge până la trei ani de zile. Din păcate, cei care se aflau în arest preventiv sau provizoriu nici măcar nu au apucat ziua definitivă de pronunțare a sentinței, n-au reușit să ajungă în instanță pentru că au decedat înainte. Deci, după cum vedeți, libertatea aceasta de exprimare uh, este sancționată și drepturile deținuților nu sunt absolut deloc respectate. În ceea ce privește situația lui Sergei Irpov, este, este o situație absolut înfricoșătoare, pentru că uh, poetul și scriitorul uh, nostru a uh, fost acuzat în repetate rânduri de către serviciile secrete că ar fi uh, difuzat propagandă, că ar fi participat la manifestații de tip huligani și a fost închis timp de doi ani de zile, după care a fost judecat dar a fost uh, bătut aproape mortal de către reprezentanții poliției și există dovezi video uh, referitoare la acest lucru. Dar instanța nu a dorit, nu a ținut seama de aceste dovezi și nu le-a utilizat pe durata procesului, le-a refuzat. Apoi, după, în momentul în care acesta a ispășit cel de-al patrulea an de detenție, copiii săi au făcut un, au lansat un apel în care, prin care au dorit să, uh, să, să adauge la dosar aceste dovezi. Însă acest lucru a fost refuzat. Și apoi a organizat o manifestație în care, pe pancartele afișate, se, era scris Nazarbayev Karate. Dar au fost arestați din punct de vedere administrativ și au fost pur și simplu tratați ca fiind niște huligani. Dar se uită faptul că de fapt erau copii acelui scriitor care a fost deja arestat și care a fost deja bătut aproape mortal. Și au fost închiși pentru o perioadă nedeterminată și în momentul în care au protestat și în momentul în care au fost transferați din sediul poliției către uh, instanță, au fost pur și simplu luați la bătaie și aruncați în stradă. Și apoi, în ceea ce privește uh, dosarul lui uh, Vladimir Kuramshev, despre care domnul Higgins v-a informat data trecută. E bine, trebuie să știți că au existat uh, pur și simplu o amenințare fizică uh, uh la adresa acestui, uh, acestei persoane. În momentul în care acesta a fost urmărit din punct de vedere, uh, din, a fost urmărit de către poliție, el a fost pur și simplu răsturnat cu mașina și în cele din urmă, din cauza traumatismului, s-a regăsit într-un spital psihiatric. După care a fost eliberat, dar din păcate, are arest la domiciliu, nu poate să-și părăsească apartamentul și din nou a fost asaltat din punct de vedere uh, fizic. Deci, după cum vedeți, viața este în pericol și astfel de amenințări sunt uh, posibile pentru zeci de activiști, activiști care pot fi aruncați în spitale psihiatrice de, uh, în același mod. Acum două săptămâni, oficiul, part, uh, biroul Partidului Comunist din Kazahstan a fost pur și simplu luat cu asalt. Și se pare că în urma anchetei absolut nimeni nu a fost găsit uh, vinovat de acest lucru, deși el a fost pur și simplu aproape distrus. Dar se, uh, se pare că poliția a, a avut o acuzație cum că s-ar fi organizat acolo un trafic de droguri. Uh, și această situație încă continuă să, să existe și acum. Și uh, faptele demonstrează în mod foarte clar cum stau lucrurile. Uh, există o adevărată teroare, există o adevărată represie, o situație înfricoșătoare. Iar în concluzie aș dori să spun, doamna președinte, că uh, într-adevăr în țara noastră foarte multe lucruri uh, incorrecte se întâmplă. Există foarte multe încălcări ale drepturilor fundamentale. Și trebuie să vă vedem Cine este responsabil de astfel de încălcări sistematice? Poate că e nevoie de o analiză globală, poate că e nevoie de o analiză globală tocmai pentru a vedea care sunt schimbările care trebuie să fie introduse. Dacă ne uităm la uh, Convenția Europeană a Drepturilor Omului, la articolul 5, în care se spune că uh, uh, toți cetățenii se bucură de libertăți egale, bine, vedem că acest lucru nu se aplică în Kazahstan Aș fi vrut, în încheiere, să, vă mai adaug, să mai adaug încă un lucru. În ceea ce privește alegerile, da, în ceea ce privește dreptul de vot în momentul alegerilor, se pare că au existat mai, uh, mai multe uh, cartele de alegător decât ar fi trebuit și acestea ar, fost, ar fi fost acordate în mod uh, fictiv de către președintele Nazarbayev. Doamna președinte. Mulțumesc, domnule Gurmanov. Guvernul din Kazahstan Uh, este reprezentat de, domnul, uh, de reprezentantul ministrului de, uh, de justiție, domnul Maracate. Mulțumesc. Am un discurs scris în fața mea. Cât va dura discursul dumneavoastră, stimate domn? Pentru că permitem distribuirea materialului scris, dar nu și depășirea timpului alocat. Eu am spus asta pentru că m-am gândit că ar fi mai bine să mă prezint întâi și apoi să parcurg principalele idei. Bine, aveți 5 minute. Povestea mea personală cred că este un exemplu foarte bun care ilustrează modul în care fiecare individ din Kazakhstan are o serie întreagă de drepturi, poate primi o educație bună, un loc de muncă bun și poate să lucreze pentru binele societății. Eu însumi am crescut undeva la țară, și uh, tata era un uh, funcționăraș obișnuit. După ce am terminat universitatea, am primit o bursă, CIVNI, uh, cu finanțare de la guvernul britanic și am studiat la o școală de științe economice. În timpurile sovietice acest lucru ar fi fost imposibil. Însă Kazakhstanul s-a dezvoltat foarte rapid S-a dezvoltat uh, cooperarea cu uh, lumea exterioară, așa că, iată, am reușit să beneficiez de o asemenea oportunitate. M-am întors în Kazahstan și am început să lucrez la Ministerul de Externe, după care am primit un post la primul ministru, la cabinetul său și acum sunt la Ministerul de Justiție. Sunt responsabil pentru principalele reforme ale acestui minister, inclusiv reforma sistemului penitenciar. Eu am crescut într-un sătuc unde existau trei închisori. Cei din Kazakhstan cunosc uh, Zarecni, numele locului. Tatăl meu lucra acolo. Mă scuzați, intervine președintele, dar pentru că avem foarte puțin timp și pentru că vorbitorii anterior au uh, ridicat mai multe probleme importante și am vrea să știm uh, dacă putem avea comentarii în legătură cu cooperarea efectivă din Kazahstan. Abordarea instituțiilor publice am vrea să treceți peste aceste amănunte. Bine, atunci am să încerc să trec la prezentare. Eu nu ignor cazurile individuale, dar cred că este important să subliniez care au fost principalele evoluții în legătură cu drepturile omului în Kazahstan. Tocmai am trecut prin uh, acel uh, examen periodic uh, pe care îl are Consiliul ONU. Și pot să vă spun că s-au emis 120 de recomandări. Noi am acceptat aproape 100 dintre ele imediat. După reflexie le-am acceptat și pe restul, cu excepția a șase. Pentru aceste șase avem nevoie de timp suplimentar dar în orice caz trebuie să înțelegeți că astfel de reforme necesită bani. De la începutul independenței sale, Kazakhstanul a recunoscut dreptul și dreptului individ, dreptul lor uh, într-o societate seculară și democratică. Dați-mi voie să preiau problema torturii. Manfred Novak este raportor special în ce privește tortura și uh, l-am invitat uh, la o vizită de follow-up. Dumnealui a spus că țara noastră, Kazakhstan, este singura țară care a invitat raportorul special la o vizită de follow-up. Noi înșine am arătat uh, care sunt recomandările pe care le îndeplinim deja și ce urmează să mai facem. Am uh, discutat despre implementarea acestor recomandări și introducerea unui mecanism național de prevenire a torturii în centrele de detenție. Acum uh, dorim să dezincriminăm 66 de tipuri de infracțiune. Vom uh, modifica codul penal în acest sens. De asemenea, vom uh, introduce noi tipuri de pedepse alternative la pedepse cu închisoarea. Uh, o sută de uh, cazuri penale vor fi vor intra sub incidența acestor schimbări. Kazakhstanul este deschis la orice formă de cooperare. Avem uh, cooperare foarte fructuoasă cu mai multe organizații internaționale avem uh, cooperare cu Penal Reform International și Penal uh, Reform International. Cooperăm foarte bine cu Manfred și l-am întâlnit de mai multe ori. Kazakhstanul este deschis la cooperare și dorim să invităm pe toată lumea care este interesată să vină în Kazakhstan și pot să vă spun că multe dintre cazurile menționate de reprezentantul ONG-ului um, sunt fondate, noi avem argumente care susțin poziția statului, avem materiale la îndemână, sunt gata să mă întâlnesc în această seară cu dumnealui sau cu oricine altcineva pentru a discuta în detaliu. Dacă nu putem să discutăm, uh, suficientă aici. Sunt la dispoziția dumneavoastră pentru o întâlnire în Kazakhstan, dacă doriți. Acum am să închei, uh, reiterând acea deschidere la cooperare. Doamna președinte, mulțumim foarte mult, domnule Bechetaev. Este datoria mea să vă pun acea întrebare în legătură cu conferința ONG-ului care ar fi trebuit să se țină în paralel cu summitul OSCE de la Astana aceasta este programată pentru 1-2 decembrie. Președintele Kazakhstanului se va întâlni cu președintele Parlamentului European mâine, așa că cred că ar fi foarte bine ca înainte să știm uh, dacă veți coopera cu ONG-ul. Avem la dispoziție toate după masa pentru a vorbi în mod foarte serios cu um, organizațiile societății civile, care, după cum vedeți, vin cu prezentări și tot felul de informații. Deci, pentru noi este foarte important să știm că veți coopera cu societatea civilă și um, că veți respecta Carta de la Helsinki. OSCE înseamnă cooperare între guverne și societatea civilă, așa că o să vă rog să-mi răspundeți la întrebare. Eu uh, sunt la curent cu această situație și cred că totul se datorează unei simple neînțelegeri. Din câte știu eu, toate hotelurile din Astana, deoarece Astana nu este un oraș foarte mare, toate au fost rezervate încă din luna august. Am participat la ședința unde s-a discutat acest lucru. Acolo s-a decis că autoritățile locale din Astana vor ajuta pe organizatori pentru a găsi un loc de conferință. Din păcate însă, va fi foarte greu să găsim locuri de cazare în Astana pentru perioada summitului. Totuși, uh, responsabilul local a fost însărcinat cu găsirea unor locuri de cazare pentru participanți. De câte știu eu, responsabilul local va soluționa această problemă. În orice caz, noi nu am dat niciun ordin și nu am întreprins nicio acțiune pentru a pentru a nu permite derularea conferinței ONG-ului. Revenim la doamna Berg. Din câte știu eu, pentru că am vorbit cu unii dintre organizatori în timpul conferinței uh, OSC de la Varșovia, ei au primit un telefon de la hotel. Făcuseră rezervarea, plătiseră camera de confer- sala de conferință, închiriaseră vreo 70, uh, vreo 70 de camere pentru participanți, dar rezervarea a fost anulată. Bun, cred că mai rămâne de discutat această problemă specifică pentru că este urgentă, mai rămâne doar o lună până la desfășurarea evenimentului. Doamna Berg, am mai primit informații cu privire la faptul că aeroportul din Astana va fi, inclus, va fi închis pe 1 și 2 decembrie din motive de securitate. Asta înseamnă din nou că participanții de la conferința paralelă nu vor putea să părăsească orașul. Bun, văd că colegii din subcomisie nu doresc să intervină, așa că o să dau cuvântul comisiei, ultimul vorbitor. Reprezentantul pentru Asia Centrală, vă rog. So, thank you, uh... Mulțumesc, doamnă președintă. Am să fiu foarte succint pentru că văd că nu mai avem timp la dispoziție și am să mă concentrez asupra președinției uh, OSCE. Noi suntem dezamăgiți de felul în care Kazakhstanul și-a îndeplinit angajamentele în ce privește reformele politice în timpul mandatului său de, la președinția OSCE. E nevoie de mai multă hotărâre, de mai multă ambiție din partea Kazakhstanului pentru a face mai multe reforme politice. modificările făcute de Parlamentul din Kazakhstan asupra legii electorale, a legii partidelor naționale, nu au fost uh, atât de radicale pe, pe cât ne-am fi putut aștepta în timpul acestui mandat de președinte. Așa cum știți, ca să poți să creezi un partid în Kazakhstan, trebuie să ai pe, pe puțin uh, 40.000 de uh, membri, ceea ce nu face decât să îngreuneze uh, existența unui adevărat pluralism, pluralism politic. De asemenea, ni se pare că este uh, uh, numărul de voturi necesare pentru a putea uh, obține locuri în Parlament este mult prea mare, chiar dacă între timp nu, nu numai un singur partid este reprezentat în Parlament, ci uh, două. Suntem de asemenea îngrijorați de faptul că uh, um, media, mijloacele de informare masă nu pot să funcționeze corect pentru că uh, defăimarea rămâne un delict uh, penal. De asemenea, suntem neliniștiți de faptul că s-a uh, prelungit uh, uh, pe perioada nedeterminată durata mandatului președintelui și a impunității și a imunității sale și că există în continuare legi foarte restrictive pentru accesul la internet. Asta nu face decât să limiteze libertatea de exprimare. Apoi, în ce privește legea despre autoguvernare, considerăm că modificările introduse de Parlamentul din, Azaz- din Kazakhstan nu oferă o, uh, o, uh, un adevărat temei juridic pentru guvernanța locală. Deci, pe ansamblu, suntem dezamăgiți față de uh, felul în care Kazahstanul și-a îndeplinit angajamentele. Și apoi, în ce privește legea liderului națiunii, noi, de la Comisia Europeană, am analizat argumentele președintelui care a motivat uh, uh, refuzul de a semna acest proiect de lege. Și am fost cât se poate surprinși de faptul că, în ciuda acestui refuz, legea a intrat în vigoare. Și multe din prevederile acestei legi nu sunt uh, în, în uh, concordanță cu um, angajamentele internaționale ale Kazahstanului și nu vor uh, contribui la democratizarea acestei țări. Mulțumim Comisiei Europene și mulțumim pentru toate informațiile pe care le-am primit în timpul acestei scurte audieri. Mai am de trimis un mesaj, mai ales pentru prietenii noștri din Kazakhstan, din partea cabinetului domnului președinte Buzek, și anume că ei așteaptă cu nerăbdare acest schimb de opinii uh, cu liderul Kazakhstanului. Discuțiile vor continua și noi vom rămâne în contact cu domnul Kurmanov și sperăm ca dumnealui să nu aibă de suferit represalii din cauza faptului că a fost prezent aici. Pentru că am aflat despre multe exemple îngrijorătoare despre cât costă atunci când uh, aperi drepturile fundamentale în Kazakhstan. Sperăm de asemenea că această reuniune a ONG-urilor va putea să aibă loc în paralel cu summitul OSCE din Astana, pentru că trebuie să se discute despre întărirea drepturilor omului din această țară. Vă mulțumesc!